Bien, chers collègues, bonjour à tous. Dragi colegi, bine ați venit. Astăzi, întâlnirea noastră se împarte în două. Mai întâi o audiere cu domnul ambasador Stevens, care este șeful CMPD, și apoi o audiere despre misiunea PESA în Republica Democratică Congo. Dacă nu sunt obiecte ce privește ordinea de zi, o considerăm ca fiind adoptată. Vreau să vă reamintesc două lucruri. Mai întâi, reuniunea care era programată pentru data de 30 august a fost anulată, deoarece mulți dintre membrii noștri aveau incompatibilități de program și atunci următoarea reuniune va avea loc pe 19 septembrie. Deci, repet, cea de pe 30 august este anulată. Apoi, aș vrea să vă informez că săptămâna trecută, pe data de 4 iulie, am asistat la conferința președinților comisiilor de apărare din Parlamentele Uniunii Europene. Conferința organizată de către președinția poloneză la Varșovia a fost o inițiativă foarte bună care nu a fost luată în timpul ultimelor două mandate ale președinției prin rotație și am avut un program uh, foarte ambițios în domeniul politicii de apărare în Europa, care a fost dezbătut cu ocazia acestei conferințe și cu toții am apreciat respectivul program. În plus, am avut ocazia să discutăm cu autoritățile din Polonia în ce privește uh, venirea ministrului de apărare uh, la o reuniune cu noi și eventual împreună și cu AFET cu ocazia sesiunii din septembrie de la Strasburg. Va urmează să uh, uh, organizăm această întâlnire împreună cu colegii noștri de la Varșovia și o facem și în sensul uh, Uh, recomandărilor din raportul Gualtieri. Astăzi urăm bun venit domnului ambasador Stevens, care este familiarizat cu incinta uh, instituției noastre, având în vedere faptul că înainte era uh, directorul COPS din, în Belgia și acum a fost numit directorul CMPD, respectiv organismul care se ocupă de planificarea strategică a operațiunilor din politica europeană de securitate și apărare. Dumnealui a avut un rol important de jucat de când a fost creat Serviciul European de Acțiune Externă și așteptăm din partea dumneavoastră să ne dați precizări despre felul în care uh, această nouă entitate își găsește locul în întreaga arhitectură instituțională, despre modul în care veți colabora cu celelalte entități, mai ales structurile militare, celulele militarele uh, Uniunii Europene și pentru a ne spune cum uh, doriți dumneavoastră să continuați următoarele, uh, pe viitor, operațiunile care sunt deja în curs, mai ales Altea din Bosnia și Herțegovina, misiunea Atalanta de luptă împotriva pirateriei din Golful Aden și vreau să știu dacă regulile vor fi eventual înăsprite, dacă vor exista uh, noi uh, arsenale care vor fi uh, implicate în această luptă împotriva pirateriei și apoi, bineînțeles, uh, misiunea unde și noi am fost în vizită împreună uh, în urmă cu două luni, misiunea EUTM din Somalia, și ne întrebăm dacă această misiune va putea să fie reformată și dacă mandatul său va putea să fie prelungit, cel puțin, în acord cu observațiile noastre făcute la fața locului. Vă mulțumesc anticipat dacă ne dați precizări asupra tuturor acestor puncte și, cum spuneam, dacă ne spuneți exact cum se încadrează entitatea dumneavoastră în uh, întreaga arhitectură a Serviciului European de Acțiune Externă și, bineînțeles, că aș, ați putea vorbi și despre Congo, dar nu insistăm prea mult pentru că va face obiectul audierii de după. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat și îmi dați ocazia în noua mea funcție să am acest schimb de opinii cu dumneavoastră. Așa cum ați amintit, am mai avut ocazia să vin să discut cu membrii comisiei dumneavoastră, dar atunci aveam o altă funcție. Și cred că este un moment oportun ca să discutăm despre acest directorat pentru gestionarea și planificarea uh, crizelor. Cu atât mai mult cu cât acest directorat acum face parte dintr-o nouă structură și uh, uh, această schimbare a avut, bineînțeles, un impact asupra operațiunilor aflate în curs de desfășurare. Acum, dacă îmi dați voi, aș vrea să continui în limba engleză. Cred că uh, PESA a făcut un uh, progres enorm în ultimii 10 ani. Putem să spunem că în acest ultim deceniu Uniunea Europeană a devenit un actor de talie mondială, așa cum se aștepta și comunitatea internațională și în plus politica europeană de securitate și apărare s-a dezvoltat, cum spuneam, foarte mult. Așa cum știți, în anul 2001 a fost uh, uh, creat uh, statul major al Uniunii Europene și prima misiune a avut loc în Bosnia și Herțegovina. Atunci a existat primul comandament operațional de organizare a acestei misiuni. Era, totul era într-o fază embrionară, dar de atunci am făcut mulți pași. Practic, numai în anul 2007 a existat capacitatea de planificare a misiunilor civile și abia în anul 2009 Departamentul pentru gestionarea și planificarea a crizelor a fost creat după concluziile Consiliului din anul 2008, potrivit cărora Javier Solana era încurajat să stabilească o structură de planificare și gestionare a răspunsurilor uh, sub formă de misiuni civile la crize. Este, cred, destul de util să ne reamintim de scrisoarea din decembrie 2008 în care Javier Solana i-a scris lui uh, Nicolas Sarkozy, care asigura președinția pe notația Consiliului, că el a creat acest nou departament uh, în lumina reformelor pe care le-au dorit șefii de state și de guverne, pentru că își dorea raționalizarea și punerea în comun a uh, um, resurselor umane și militare a statelor membre. În aceeași scrisoare, domnul Salana spunea că acest departament va fi însărcinat cu planificarea politică și strategică, precum și uh, faptul că capacitățile militare și civile vor colabora în acest nou departament. Dumnealui își dorea să existe uh, un, uh, un mod de a avansa în ce privește planificarea acestor misiuni uh, strategice și pentru a avea un proces de gestionare a răspunsului la crize care să fie la nivel comunitar și să fie cât mai eficient. Cum spuneam, CMPD a fost creat în anul 2009 prin fuzionarea a două directorare, directorate. <clears throat> Primul care se ocupa de apărare, politica de apărare și apoi celălalt directorat care se <clears throat> ocupa de misiunile civile. Și în plus a existat o celulă cu personal militar care a fost inclusă în CMPD în anul 2010 și tot în anul 2010 a existat transferul directoratului nostru de la Comisie la Serviciul European de Acțiune Externă. Eu cred că intențiile pe care le-a exprimat domnul Solana în scrisoarea sa din decembrie 2008 sunt în continuare valabile și, de fapt, rezumă foarte bine ce face astăzi CMPD-ul. În primul rând, în planificarea strategică a răspunsurilor posibile pe care directoratul nostru poate să le dea în funcție de anumite crize și se ocupă atât de aspectele militare cât și de aspectele civile. În plus, își dorește să dezvolte diferite uh, alternative de răspuns pe care le prezintă doamnei uh, uh, Catherine Ashton și apoi reprezentanților uh, uh statelor membre. În plus, uh, punem la punct concepte de planificare pentru misiuni civile și apoi ne ocupăm de uh, conducerea uh, pe teren a acestor misiuni care au fost aprobate. Noi încercăm să avem și o viziune dintr-un unghi politic, dintr-un unghi strategic. Încercăm de asemenea să anticipăm ce s-ar putea întâmpla, nu numai să răspundem momentul în care criza izbucnește. Și atunci, încercăm de fiecare dată să ne gândim atât la aspectele civile cât și la aspectele militare, pentru că, cum spuneam, vrem să fim o structură integrată în care aspectul militar și aspectul civil sunt tot timpul interdependente și în strânsă cooperare. Mai avem însă și un mandat pentru a dezvolta și mai mult capacitățile de reacție la crize a Uniunii Europene, tocmai prin uh, uh, combinarea resurselor militare și resurselor civile. De exemplu, avem nevoie de uh, um, mijloace de transport specifice uh, arm armate pentru a transporta forțele în cadrul misiunilor civile care vor ajunge pe teren. În plus, avem parteneriate cu organizațiile internaționale uh, precum NATO, ONU și cu alte entități care ne permit, care țin de ONU și care ne permit să avem o prezență cât mai eficientă pe teren. Am să intru în detalii ulterior în ce privește, de exemplu, prezența noastră în Libia acum. De fiecare dată vrem să vedem cum putem să contribuim în cea mai mare măsură la misiunile de uh, uh stabilire și de uh, păstrarea păcii în uh, regiunile în care intervenim. Apoi avem parteneriate cheie cu țări precum Turcia, uh, Canada și alte țări cheie care contribuie cu mijloace militare și cu forțe. Și ne dorim să păstrăm aceste relații la cel mai bun nivel și să le și îmbunătățim, implicându-le mai mult în conceperea politicii. CNPD mai are și rolul de a asigura coerența cu obiectivele politice și strategice și să asigure eficiența și coerența acțiunilor care se au la nivelul Uniunii Europene. În cadrul CMDP există o, un comitet pentru, politici, pentru politică și securitate. Întrebarea este dacă CMPD-ul s-a ridicat întotdeauna la înălțimea așteptărilor. Cred că, într-o mare măsură, s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, cred că el a jucat un rol important și că rezultatele uh, sunt evidente și incontestabile. Însă, bineînțeles, există loc de mai bine. Chiar înainte de uh, înființarea Serviciului European de uh, Acțiune Externă și după înființarea acestui serviciu, cred că, din păcate, CMPD-ul nu uh, a reușit să-și împlinească întregul potențial. De aceea cred că trebuie să ne reorganizăm, să ne concentrăm mai bine pe misiunea noastră. Și uh, de aceea dorim să cooperăm din nou mai bine cu toate celelalte structuri ale PESC și cu departamentele din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă și faptul că s-a creat acest serviciu um, reprezintă o ocazie pentru noi de a ne îmbunătăți uh, abordarea și de a încerca să obținem rezultate mai bune pe viitor. Bineînțeles, acesta trebuie să fie și obiectivul nostru final, trebuie să ne concentrăm pe rezultate. Și trebuie să învățăm din experiențele trecute și să planificăm pe viitor mai bine operațiunile pe care le derulăm. Avem așadar multe lucruri de făcut uh, și uh, cred că există trei domenii în care putem face îmbunătățiri. În primul rând, cred că trebuie să legăm uh, măsurile pe care le luăm în sensul gestionării crizelor de structurile care există pentru gestionarea crizelor. În mod evident, lucrul în echipă este uh, esențial pentru dezvoltarea acestei abordări uh, complete. Acest lucru înseamnă că CMPD trebuie să creeze o legătură mai solidă între acțiunile și departamentele noastre pentru gestionarea crizelor și celelalte departamente uh, și structuri ale Uniunii Europene. Măsurile pe care le luăm noi, operațiunile pe care le derulăm, sunt instrumente în slujba unor politici, unor obiective politice comune. Acest lucru înseamnă că trebuie să dezvoltăm mai bine legăturile dintre uh, structurile de gestionare a crezelor, birourile geografice, locale și celelalte servicii din cadrul uh, Uniunii Europene. Deci trebuie să ne consolidăm coordonarea, să creăm platforme și subplatforme uh, de gestionarea crizelor și să avem mai multe reuniuni cu această temă. Avem experiență cu crizele din, uh, din trecut care ne vor ajuta în gestionarea crizei din Libia, în coasta de Fildeș. Și uh, în urmă cu câteva săptămâni am trimis uh, o misiune CMPD la Benghazi am avut uh, alături de noi și membrii ai uh, EUMS uh, și uh, persoanele uh, din subordinea domnului Mingarelli, oameni de la DEFCO și uh, acum la Benghazi, uh, la biroul nostru, există o persoană care se ocupă în special de acest uh, subiect al reformei sectorului de securitate. Eu cred foarte mult în uh, acest tip de cooperare uh, triunghiulară, diplomație, dezvoltare și apărare. Bineînțeles că toate acestea trebuie să fie puse în uh, perspectivă, să nu pierdem din vedere aspectul legat de statul de drept, atunci când planifică operațiuni. Cred că trebuie să îmbunătățim uh, cooperarea dintre structurile uh, de gestionare a crizelor. Trebuie să existe o uh, cooperare mai bună între CMDP și EUMS. Trebuie să lucrăm ca parteneri, să avem fiecare sarcinile bine stabilite de la bun început. Și cred că putem lucra împreună în mod mai eficient și să profităm de experiențele care pe care le-am avut și expertiza celor care lucrează deja în uh, structurile pentru gestionarea crizelor. Noul uh, director al CPCC, uh, al Capacității Civile de Planificare a Conducere, este unul dintre acei oameni care au multă experiență. Cred că trebuie ca pe viitor să ne mișcăm mai repede, să acționăm uh, imediat de la primele alerte timpurii pe care le primim Cred de asemenea că trebuie să detectăm cât mai rapid uh, crizele în care trebuie să intervenim. În uh, nordul Africii, de exemplu, am uh, lansat acest proiect SSR de a sectorului de securitate. Am creat echipe de intervenție rapidă Cred de asemenea că trebuie să lucrăm îndeaproape cu partenerii internaționali pentru a coordona, a ne coordona mai bine pe viitor. Cred că și uh, CMPD trebuie să se implice și trebuie să aibă de, uh, să aibă de câștigat de pe uh, Uh, urma creării unei capacități civile de planificare și conducere. Până acum nu am avut o astfel de capacitate uh, și uh, cred că va, în raportul în altei reprezentante cu siguranță va, vor exista câteva pasaje referitoare la acest subiect. Când trecem de la teoria gestionării crizelor la planificarea operațională concretă a măsurilor de gestionare a crizei, uh, cred că uh, avem uh, o sarcină destul de dificilă. Din păcate, în cazul Libiei a existat o oarecare întârziere în stabilirea sediului nostru, sediului central, Însă, în lunile ce vor urma vom uh, încerca să facem progrese în acest domeniu. Uh, până acum avem 65 de uh, persoane care lucrează la CMDP, e vorba de experți, avem și experți naționali, 20, și avem și personal auxiliar, avem 10 posturi libere la ora actuală, la, în cadrul unității de coordonare, avem și câteva poziții uh, care s-au pierdut, din păcate, în cadrul uh, comunității de coordonare, uh, când, am, când ne-am reorganizat. Însă, în structurile noastre avem, în general, o lipsă de personal. Avem nevoie de persoane experte în planificarea strategică. Aceste persoane sunt foarte greu de găsit. Însă ele există și cred că trebuie să ne adresăm lor, să îi uh, invităm să ni se alăture. Evident, apar crize în uh, multe zone ale lumii, în special în Africa, și avem uh, nevoie de o mai bună planificare strategică a gestionării crizelor. De aceea cred că se vor crea mai multe capacități de um, planificare și conducere. Va trebui să ne coordonăm acțiunile în toate aceste teatre de operațiuni și cred că trebuie să facem mai multe pentru a dezvolta structurile de gestionare a crizelor. Vom vedea ce se întâmplă și după 18 iulie, după data publicării raportului în altei uh, reprezentante. Un alt domeniu foarte important este cel al consolidării legăturilor între uh, PESC, între structurile PESC și, în, uh, și structurile din cadrul din domeniul JAI. Aceste chestiuni sunt prevăzute în uh, tratat și trebuie să creăm o foaie de parcurs pe baza căreia să ne asigurăm că apropiem și că creăm o mai bună legătură între structurile uh, PESC și JAI. Noi dorim să creăm uh, un, uh, o lume mai uh, sigură, mai stabilă, vrem să creăm relații mai apropiate cu partenerii noștri. Acestea sunt și prioritățile CMDP și vom face acest lucru asigurându-ne că planificăm, că avem structuri bune de planificare și de gestionare a crizelor, Cam aceasta este misiunea noastră, acestea sunt prioritățile noastre și cred că noua noastră structură internă uh, trebuie să reflecte această misiune, ceea ce înseamnă că structura noastră, care are acum patru departamente, uh, se va organiza în trei departamente pe viitor, una de planificare, alta uh, pentru dezvoltarea capacităților, PESC și al, treia, al treilea departament se va ocupa de parteneriatele în cadrul PESC. De asemenea, dorim să lucrăm îndeaproape cu Parlamentul. Domnule președinte, onorați deputați, domnilor și domnilor, cred că în ultimii ani s-au făcut progrese în domeniul uh, politicii comune de securitate și apărare. Important este să ne dăm seama ce trebuie să facem și uh, să ne dăm seama că lucrând împreună, cooperând, putem uh, reacționa în mod mai eficient la evenimentele uh, care au loc în lume și uh, putem uh, să ne asigurăm că lumea este un loc mai sigur. Bineînțeles, uh, Uniunea Europeană trebuie să devină un jucător strategic mai important și trebuie să um, își intre în rolul pe care și l-a stabilit. Noi, la CMDP, suntem gata să facem totul pentru a contribui la acest obiectiv, la atingerea acestui obiectiv. În legătură cu operațiunile speciale, operațiunea Atalanta pentru început. Cred că aceasta este o misiune uh, încununată de succes. Bineînțeles, uh, pirateria reprezintă doar un simptom al unei uh, probleme mai grave. Cred că Atalanta a înregistrat succese în escortarea vaselor care au traversat zona respectivă, a creat acest coridor uh, internațional de transport a îndepărtat pirații de zona respectivă, însă, din păcate, pirații uh, nu au făcut decât să se pregătească mai bine, să se echipeze mai bine și să-și extindă zona de acțiune. De aceea încercăm să descurajăm uh, actele de piraterie și în acest sens am luat mai multe măsuri care au fost aprobate de conducerea noastră. Întrebarea este dacă Atalanta se poate implica și în acțiunea numită From Sea to Land, de pe mare pe uscat, um, și anume să acționeze în zone mai apropiate de coaste. Um, în, uh, la conducere, în conducerea noastră am avut mai multe discuții în legătură cu um, acest subiect și uh, câteva state membre se opun Am discutat uh, și cu biroul nostru regional, cu uh, biroul domnului Ascot, aceste chestiuni. La început uh, s-a pus uh, sub semnul întrebării această abordare, dar până la urmă mai multe persoane și-au dat seama că ea este necesară și că um, ar trebui să luăm măsuri, să explicăm că cei din Somalia și-au uh, schimbat puțin poziția, și acum ne susțin, dar încă o dată mai multe state membre s-au opus. Repet, Atalanta, din păcate, doar uh, combate simptomele unei probleme mai grave. Am vizitat uh, Somalia, ca și dumneavoastră. Probabil că concluziile noastre sunt similare. Noi am fost uh, impresionați de succesele înregistrate acolo. Noi uh, ne-am temut că soldații pe care îi pregătim noi, pe care îi antrenăm noi, uh, dezertează și se uh, alătură piraților, însă situația este mai bună decât ne-am așteptat. Se pare că rata de dezertare este doar de 10%, nu știu care este situația în Franța sau în Belgia, dar cred că după um, ce absolvă o școală militară, uh, sunt cei care părăsesc acest um, domeniu sunt mai numeroși decât în uh, Somalia la ora actuală. De aceea suntem um, încântați de rezultatele misiunii. Mulți dintre acești um, soldați au fost deja trimiși uh, pe front Acum pregătim uh, o serie nouă de soldați și uh, intenționăm să instruim și comandanți și instructori pentru că vrem să le transferăm uh, lor uh, conducerea. Am extins de asemenea și uh, misiunea Amisoma, uh, Acum uh, am observat că, datorită soldaților mai numeroși pe care i-au, uh, și aceste misiuni s-au extins. Când am fost la New York, Lil Basca mi-a spus că se fac progrese în Somalia în ceea ce privește securitatea și am văzut care sunt, care a fost impactul acestei misiuni asupra situației de pe teren. Altea va fi uh, pe ordinea de zi uh, de mâine. Vom discuta acest uh, subiect pentru că sunt mai multe state membre care doresc să păstreze, ca această misiune să continue. Alte uh, state membre spun că situația din uh, Bosnia s-a liniștit, uh, că este stabilă, este calmă și că nu este necesar să păstrăm acolo o misiune atât de mare. Nu este ușor să găsim un compromis, să mm, facem ca pozițiile acestor două grupuri de state uh, ale Uniunii Europene să um, convergă, dar vom încerca să facem acest lucru mâine. Austria, Slovacia și alte state au uh, pregătit un document în care au făcut câteva propuneri, câteva scenarii. Nu știu dacă vom reuși să găsim un teren comun, un consens, dar oricum acest subiect ne va uh, da de lucru pentru ceva vreme. Din păcate, politi- situația politică din Bosnia nu se îmbunătățește și uh, comandantul operațiunilor de acolo ne spune că este posibil ca această situație politică să aibă consecințe nefaste și asupra uh, situației uh, din zonă, din punct de vedere al securității. Cam atât, uh, domnule președinte, mă voi opri aici pentru că deja v-am răpit foarte mult timp. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, pentru o prezentare atât de completă. Dacă îmi permiteți, mie însumi câteva întrebări înainte de a da cuvântul colegilor mei. E bine, cred că unul dintre punctele care ne interesează pe noi cel mai mult, care se regăsește atât în raportul colegului nostru Eller, cât și în raportul domnului Gualtieri, este coordonarea între toate instrumentele de gestionare a crizei de care dispunem. Dar și la oaltă cu celelalte uh, unități, inclusiv Serviciul de Acțiune Externă, dumneavoastră ne-ați arătat că aceasta este una dintre mizele cele mai importante, cooperarea. Noi am luat poziție pentru crearea unui uh, organism informal, aș uh, fi tentat să spun cât mai flexibil, care să permită această coordonare. Uh, unde ne situăm în acest moment? Iată întrebarea. Și care ar fi ierarhia care ar urma să conducă acest uh, organism? Deoarece instrumentele de gestionare a crizei sunt uh, fiecare foarte specifice. E vorba de planificare, de planificare militară, e nevoie de uh, o ierarhie de conducere. Pe de altă parte, Uh, în niciun caz nu trebuie să, uh, ca vreuna dintre unități să se regăsească izolată. Cum, în termeni concreți, se uh, organizează activitatea dumneavoastră, care sunt gradele ierarhice la care acționați? O altă întrebare și nu ne putem împiedica de a o pune, deoarece uh, o dezbatem deseori. E vorba de Libia. Vi se pare că planificarea prudentă cerută de uh, doamna Kercineșten a a uh, acționat oarecum tardiv Care e, de fapt, situația reală? cum se derulează procesul de planificare în ce privește Libia. Cine va a sesizat și care sunt obiectivele pe care vi le-ați propus? Care este situația în momentul de față? Pentru că, într-adevăr, am acționat uh, cu uh, oarecare întârziere față de etapa inițială de intervenție militară, Uh, doamna înalt reprezentant a vorbit ea însăși de rolul crucial pe care Uniunea Europeană îl va avea de jucat în etapele următoare de uh, crearea unui nou sector de securitate în Libia. Uh, vă ocupați deja de această problemă? Ați trimis eventual o misiune deja la Benghazi? Care este starea de fapt? Și o ultimă întrebare, e adevărat că parțial ați răspuns deja la ea pentru a duce la bun sfârșit sarcinile unui personal extrem de calificat și cu niște funcții specifice, sunt oameni pe care nu îi găsim cu ușurință pe piața forței de muncă. E vorba de a implica nu doar capacitățile militare, ci și uh, o acțiune civilă. Noi în Parlament suntem extrem de interesați de asigurarea echilibrului între personalul civil și personalul militar. Care este situația în momentul de față în cadrul CMPD? Ați reușit să obțineți acest echilibru deja? sau care sunt uh, lacunele și cum uh, se poate acționa pentru a ameliora situația, care este implicarea statelor membre, care e posibilitatea de a găsi noi resurse umane. Mai mulți colegi s-au înscris la cuvânt, întâi de toate domnul Gualtieri. Grație. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule ambasador Stevens, pentru această prezentare. Eu doresc să-mi cer scuze, deoarece va trebui să plec peste câteva clipe, va trebui să merg să votez și atunci am să fac numai câteva observații rapide. Deoarece am apreciat foarte mult prezentarea dumneavoastră, care oricum merge în direcția sugestiilor din ultimul raport pe care l-am votat, dar este și coerent cu rapoartele precedente care uh, <clears throat> dezbăteau despre aceste teme pe care dumneavoastră le-ați menționat foarte bine, mai ales faptul că exista o asimetrie între dimensiunea civilă și cea militară a operațiunilor lansate, uh, ceea ce ar putea să pară oarecum contradictor cu uh, <clears throat> direcția pe care domnul Solana dorea să o dea uh, întregului proces de gestionare a crizelor. Și apoi aveam și o întrebare similară cu cea a președintelui Danjean ce privește coordonarea între structurile de planificare a crizelor și serviciile um, externe pentru a avea o abordare cât mai eficientă, dar eu cred că din ce ne-a spus dumneavoastră, se pare că <clears throat> directoratul dumneavoastră o va lua acum pe drumul cel bun. Noi nu putem decât să ne dorim să vedem rezultate palpabile a acestui proces care acum este în curs de testare și să ajungem la un deznodământ care să mulțumească pe toată lumea. De exemplu, în ce privește uh, gestionarea crizelor la frontierele noastre. De aceea v-aș ruga să ne spuneți câteva lucruri mai concrete despre capacitatea de planificare uh, operațională și de conducere a misiunilor. În plus, chiar și eu mi-aș fi dorit să am mai multe detalii despre ce se întâmplă în Libia, uh, dar oricum uh, sunt convins că îmi veți da elemente de răspuns uh, reacționând la întrebarea domnului Danja. Mulțumesc, doamna Wortman. Brandner, mă scuzați. Bonjour, monsieur. D'abord, euh, bienvenue. Bună ziua! Întâi uh, țin să vă doresc bun venit în comisia noastră. Să vă pun întâi două întrebări în limba engleză. În parte și colegii mei au abordat una dintre ele. Domnul Donjon s-a referit la uh, structura Crisis Management Board. Știu că nu v-ați referit în mod direct la a, acest organism. Noi credeam că lucrurile merg în direcția cea bună, dar aș dori să vă întreb ceva. Ați vorbit mai ales de coordonarea în funcție de fiecare criză, de exemplu Libia ori Somalia, însă în ce mă privește, mă întreb la dezvoltarea conceptelor. În ce fel Uniunea Europeană realizează reforma sectorului securității? Cum uh, se asigură statul de drept? Care este abordarea comună? fie că e vorba de uh, misiuni de pesc, fie că este vorba uh, de alte strategii, care este conceptul, elementul care le reunește, elementul cheie? Nu înțeleg cine este responsabilul. Și cred că e totuși important. Mm, pentru că, mm, după cum se profilează lucrurile, va fi nevoie de tot mai multe astfel de acțiuni. În ce privește Somalia acum, Mm, am citit peste tot în presă că va apărea o criză a foametei enormă în Somalia. În ce măsură se ține seama de acest lucru? Și aș dori să vă reamintesc câteva cifre. Uniunea Europeană oferă 25 de milioane uh, de uh, euro ajutor 2,8 miliarde uh, se mai duc în această direcție. Unde sunt toți acești bani? Dacă spuneți că nu tratăm cauzele, ci doar simptomele mai ales că știm că va apărea această criză a foametei. Și că și acest lucru ține de uh, securitatea unei țări. În ce fel planificați lucrurile pentru a răspunde uh, la această criză? În ce privește EUPM în Bosnia, am înțeles că Marea Britanie solicită uh, staționarea militarilor acolo, în vreme ce Marea Britanie nu are niciun militar la fața locului. Mi se pare un lucru totuși bizar dacă doresc uh, ca misiunea militară să rămână în Bosnia, atunci ar fi bine ca Marea Britanie să-și trimită soldații. Pentru mine e un lucru destul de uh, straniu. Poate ne puteți lămuri. În fine, o ultimă întrebare. Un punct pe care nu l-ați menționat, dar pe, care pentru mine este foarte important, mai ales în ce privește viitorul. E vorba de evaluarea misiunilor. În ce mă privește, cred că până acum Mm, nu suntem foarte satisfăcuți. Aceste valori nu sunt prea cinstite, prea critice. După părerea mea, nu putem uh, avansa decât dacă bilanțurile sunt oneste, limpezi uh, și care pot aduce rezultate. Uh, face parte din misiunea CMPD de a se ocupa de evaluări. Cum veți proceda în continuare? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele subscriu la observația în ce privește Bosnia. Uh, am eu însumi foarte mare rezerve în ce privește acest mandat. Doamna Lezing. Ja, vielen Dank. Äh, ich habe zuerst auch noch Fragen. Mulțumesc. Aș dori și eu să vă întreb câte ceva privitor la structura CMPD și aș dori să știu care este relația între partea civilă și partea militară. Apoi, aș dori unele precizări în marginea celor spuse de dumneavoastră. Ați vorbit de misiunea din Africa de Nord, îmi imaginez și uh, reiau oarecum din cele pusă de colega mea. Ce anume și mai precis ați planificat? Ne spuneți că există o misiune în Africa de Nord, un uh, punct strategic. E bine, unde e situat acesta? Care sunt obiectivele concrete urmărite de această misiune? Și aș dori să știu mai exact care sunt obiectivele concrete pentru fiecare regiune specifică. S-a vorbit despre Libia, dar și de Tunisia sau Egipt. Doresc, prin urmare, să știu cine, în acest moment, sunt partenerii cooperării în aceste regiuni. Acum, în ce privește Somalia, ați vorbit despre um, extinderea misiunii Atlanta și pe uh, țărm. E o schimbare calitativă importantă uh, și pentru a reveni la întrebarea pusă de colega mea, cine acolo, la fața locului, pe teren, sunt partenerii dumneavoastră? Uh, spuneați că se poate discuta cu oamenii de la fața locului, dar cine sunt aceste persoane? Cine sunt contactele dumneavoastră în regiune? Cu cine anume cooperați? și uh, în ce fel decideți obiectivele dumneavoastră. Toate aceste lucruri mie mi se par cam vagi de dreptul nebuloase și nu prea înțeleg cum funcționează treaba. Sigur, mai apare și problema evaluării. Ați vorbit despre misiunea Atalanta și uh, spuneați că va exista o evaluare, dar uitându-mă la cifre, pot să spun că problemele uh, au fost uh, deplasate dintr-un loc în altul, dar este un fapt că pirații acționează în continuare. Și ne mai spuneți că 100 de soldați formați vor părăsi trupele. E vorba de 10%, pare o cifră mică, Uh, de soldați care vor să se reîntoarcă în familiile lor și așa mai departe. Uh, părăsesc trupele cu muniție cu tot, vă întreb? Ce se întâmplă exact? Sunt soldați care au uh, primit o instrucție specifică și care poate se vor alătura piraților pentru a-și câștiga mai bine viața? Aș dori să ne răspundeți la asemenea întrebări precise. În Afganistan am văzut de asemenea ce se întâmplă cu acei soldați pe care noi i-am instruit, i-am antrenat și care apoi au părăsit uh, trupele pentru a, a se retrage în deșert. Uh, domnul Campbell, ultima intervenție, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Stevens, există o expresie în engleză că prea mulți bucătari strică supa. Iată de ce uh, vreau să vă întreb ce faceți dumneavoastră noastră, în mod specific în ce privește managementul de criză și ce nu face deja uh, ONU pentru a, tocmai pentru a nu suprapune aceste acțiuni. Mie mi se pare că există multe elemente care se dublează între UE și ONU. Mulțumesc. Monsieur l'ambassadeur. Domnule ambasador, spune președinte, aveți 10 uh, minute bune pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Permiteți-mi să întreb poate cu ultima întrebare. Prea mulți bucătari într-o bucătărie, într-adevăr, <laughs> nu e o idee prea bună. Nu-mi place uh, să se producă așa ceva. Aveți dreptate. Uh, Într-adevăr, e nevoie de o extrem de bună coordonare pe teren, dar dacă priviți la lumea de astăzi, există atât de multe crize, atât de multe probleme de toate felurile, încât toată lumea are ceva de făcut. Haideți să luăm exemplul Libiei. Să presupunem că Gaddafi va cădea astăzi. Și uh, chiar dacă toată lumea strână de un uh, scenariu haotic, și dacă n-ar fi cazul, este atât de mult de lucru. De la reconstrui economia, de, la, de la instaura o poliție. Uh, sarcina este atât de mare încât toată lumea ar avea de lucru și noi suntem în contact cu ONU. Avem un trimis special în Libia uh, care conlucrează cu uh, personalul ONU de la fața locului. Chiar dacă uh, uh, ONU monitorizează uh, aceste activități, repet, cred că există suficient de mult de lucru pentru toți. Însă, un lucru care ar trebui ameliorat este cu siguranță coordonarea atât la nivel de capitale, de decidenți, cât și pe teren. E ceea ce s-a întâmplat uh, în Sudan. Nu pot să spun că misiunea de acolo este perfectă, dar se ameliorează și toată lumea se confruntă cu același tip de probleme. În Europa avem problema capacităților atât pe partea militară cât și pe partea civilă. E o problemă aceasta a capacităților, dar NATO, ONU au aceleași uh, probleme în ce privește uh, reciprocitatea și um, partajul. Cred că e loc de muncă pentru toată lumea, însă cred că am putea ameliora coordonarea. Iată de ce ne adresăm ONU și avem contacte um, regulate cu uh, aceștia odată la șase luni uh, se uh, organizează câte o reuniune uh, de mari proporții cu um, toți um, agenții um, implicați pentru a ameliora operațiunile comune. Și ceea ce facem în Sudan este totuși un exemplu bun de eforturile noastre de coordonare. Domnule președinte, ați menționat uh, tocmai acest element de coordonare al tuturor instrumentelor. În mod normal, uh, unul dintre directorii executivi se ocupă de uh, această coordonare, însă avem mult de lucru. Acum începem um, și reușim să aducem la oaltă toți acești colegi implicați și, într-adevăr, constatăm că există o dorință de a conlucra. De multe ori pierdem destul de multă energie tocmai în acest efort de coordonare pentru a găsi cele mai bune mijloace, dar e adevărat că trebuie să abordăm fiecare criză în parte. Organizăm, de exemplu, întâlniri fe, pentru felul în care ar trebui să ne organizăm în jurul Mediteranei și încercând să planificăm persoane de la fiecare uh, um, serviciu uh, geografic sunt prezenți. E un bun început toate um, instituțiile vizate sunt uh, implicate în aceste ședințe, iar um, bordul de um, gestionare a crizei aduce pe toată lumea, de la comisie, de la dezvoltare, de la um, securitate, de la structurile de administrare a crizei și așa mai departe. Dacă e să privim organigrama, uh, nouă ne revin în pesc trei eh, pătrățele mici al noastre. Însă este un lanț direct către comandantul operațiunilor și zilnic trecem prin secretariatul general. Și pot să vă spun că aceste canale de comunicare sunt în permanență deschise. În ce privește Libia, planificarea, ei bine, departamentul nostru de uh, planificare are un mandat foarte limpede și o misiune precisă, și anume aceea de a planifica lucrurile în mod prudent. Nu cred că trebuie să așteptăm pe nimeni altcineva să facă acest lucru în locul nostru, dar, într-adevăr, acționăm prudent în cazul Libiei. Și așa am și uh, făcut de la bun început pentru Libia, în contact cu NATO, cu reprezentanți ai Uniunii Africane, cu ONU. Problema e că nu știm cum vor evolua lucrurile și atunci trebuie să fim prudenți. Uh, am, ne-am adresat și statelor membre pentru a le prezenta ce facem și uh, pentru a le cere avizul. Fără foarte multe detalii, dar pentru a ne clarifica poziția și pentru a le arăta că ne planificăm pentru orice tip de situație care ar putea surveni. În ce privește Libia, Există, desigur, sectorul de reforma securității post-Gaddafi, pentru care avem acum o persoană desemnată care lucrează asupra acestui lucru, un expert care e deja la Benghazi. E, funcția este ca un fel de interfață pentru a asigura dialogul cu um, oameni de pe teren și pentru a dezvolta proiecte. Această persoană va fi în contact direct cu uh, cei din Benghazi pentru a-i ajuta să-și dezvolte uh, planurile. E dificil însă de întrevăzut ce se va întâmpla și oricum sarcina va fi imensă în clipa în care Gaddafi va dispărea de la putere. Nu e o sarcină deloc ușoară, însă încercăm să incorporăm aceste elemente necunoscute în planurile noastre. Susținem de asemenea ceea ce face ONU. Toată lumea se gândește la un scenariu catastrofă după plecarea lui Gaddafi. Însă, nimeni nu are niciun răspuns tehnic. Ă, aceasta este temerea tuturor, dar nimeni nu are o, o capacitatea de a aborda politic sau strategic această perspectivă. Iată de ce încercăm să avem în vedere um, o administrare a unei posibile tranziții și nu uh, a unui scenariu catastrofă. Pentru moment nu uh, putem prevedea nimic. ONU um, plănuiește să trimită atunci când va, va fi cazul uh, dorește să trimită niște observatori, vreo 20 de observatori, care să monitorizeze situația și eventual încă 200 atunci când uh, va fi necesar. Totul va depinde de context, dacă acesta va fi unul permisiv sau nu. Dacă nu, va fi nevoie de protejarea acestor observatori. Iată, ne pregătim pentru asemenea uh, tipuri de situații. Apoi, indiferent ce uh, va trebui să facem, avem nevoie și de un temei juridic pentru acțiunile noastre. În ce privește ONU, nu se dorește um, implicarea unor acțiuni prea importante. Acum, dacă e să ne adresăm la uh, partea libiană, iarăși se pune întrebarea cine uh, din Libia va, um, vor fi um, colaboratorii noștri, pentru că oamenii de acolo să nu simtă că îi invadăm. În fine, noi informăm statele membre în mod regulat și e important faptul că deja avem la Benghazi un uh, reprezentant permanent. Poate că mă pot referi acum la uh, polul um, din Africa de Nord privind reforma sistemului de securitate. Am uh, trimis o scrisoare ambasadorilor Ehm, spunând că, iată, suntem aici, dar avem nevoie de experți care să se implice în misiuni de uh, colectare a informațiilor. Și ne gândim în special la Libia, Tunisia și Egipt și s-ar putea să mai lansăm încă uh, o misiune în ce privește Casa de Fildeș. Dintre statele membre am avut 22 de candidați care acum sunt gata de a pleca în misiune, au primit și un stagiu de formare, sunt practic gata de plecare. În ce privește Tunisia, încă nu există solicitări. Mm, sigur că e nevoie de o solicitare din partea statului respectiv. Din partea Egiptului există oarecare deschidere în ce privește reforma poliției. Suntem în negocieri cu Egiptul, dar această deschidere nu s-a materializat încă într-o invitație oficială. Acum, cu perioada Ramadanului care uh, vine, probabil că lucrurile vor mai întârzia puțin. Iată însă în ce fel uh, dorim să acționăm. Apoi, uh, Coasta de deci e limpede nevoie de experți în ce privește uh, reforma securității. La fel ca și pentru Benghazi, oamenii de la fața locului ne spun am văzut atâtea misiuni, uh, am dorit pe cineva care să fie aici cu o misiune permanentă. Iată de ce am trimis acel uh, agent interfață la Benghazi, care poate să urmărească mai bine lucrurile. În ce privește uh, resursele umane, cred că am spus deja că ne lipsește personalul calificat, atât cantitativ cât și calitativ, pentru a realiza planificarea uh, politică și strategică, atât de partea militară cât și de cea civilă. Uh, cred că echilibrul este bun Poate că avem ceva mai mult personal în ce privește um, latura militară, însă nu stăm rău nici cu partea civilă. Am vorbit deja despre coordonarea cu diversele uh, unități și e foarte necesar, mai ales în ce privește uh, capacitatea de uh, cooperare în jurul Mediteranei. Trebuie să dezvoltăm un concept pentru felul în care am putea uh, ajuta Somalia, Puntland și Somaliland pentru a conecta mai bine cele două zone. De asemenea, în țări precum Kenya sau Tanzania și de a apăra um, coastele acestor țări și apele teritoriale. E vorba de a dezvolta cooperarea care să includă elemente din instrumentul de stabilitate și cred că um, documentele au fost întocmite împreună cu Comisia. Și mi se pare coerent dacă e să uh, construim o capacitate maritimă în jurul Mediteranei. E nevoie de oameni, de o structură și o legătură cu sistemele de uh, informare. De asemenea, în Sudan mai avem o altă misiune. A mai fost și o altă întrebare. În ce privește evaluările. Într-adevăr, acest lucru este un element foarte important al PESC. Avem o, ceea ce numim o um, revizie strategică a uh, misiunilor. De asemenea, CPPC Uh, face evaluări la fiecare șase luni, dar aceasta la nivel mai degrabă operațional. Noi privim operațiunile într-un context mai larg și anume în ce fel fiecare misiune contribuie la obiectivele noastre și ce am putea face pentru a le ameliora. Sunt sigur că exemplul Georgiei este limpede. Misiunile au mers bine, câteva lucruri mai pot fi ameliorate, dar E vorba și de legătura pe care aceste misiuni au cu uh, politicile uh, mai uh, vaste ale Uniunii Europene. Dacă nu se fac progrese, ajungem la un nivel de plafonare a anumitor misiuni. Iată de ce trebuie continuate presiunile atât de partea georgiană cât și de partea Rusiei. Revizuirea strategică este importantă și probabil trebuie ținut seama și de alte elemente ale sistemului. Fie că e vorba de situația geografică, fie de uh, delegații. Și apoi, sigur că mai trebuie să ținem seama de lecțiile pe care le-am învățat. Am dezvoltat câteva concepte în departamentul, de exemplu, drepturile omului și uh, reprezentarea uh, genurilor. Um, un alt concept ține de statul de drept, însă noi de fiecare dată încercăm să avem o imagine de ansamblu. Și aici trebuie să cooperăm inclusiv cu uh, oficiul multilateral. Am identificat anumite uh, lecții, dar e greu să le învățăm. Uh, una e să vezi un lucru și altceva e să uh, internalizezi acest lucru, să eviți uh, anumite piedici, să, să transformi aceste fapte în, uh, niște reguli de conduită. Domnule președinte, cred că am acoperit uh, mai mult sau mai puțin toate întrebările. Poate că am, am uitat vreo întrebare. Văd că timpul meu a expirat. În ce privește misiunea Atlanta, poate? Uh, Una dintre preocupările pe care o avem este dezertarea uh, soldaților pe care i-am instruit. Uh, întrebarea uh, <laughs> rămâne în picioare. Sper că nu uh, antrenăm viitori pirați. Însă, informațiile noastre arată că nu este cazul. Peste tot apar uh, dezertări. A fost cazul în Afganistan. Uh, cifra de 10% este ceea ce este. Nu vreau să spun că această cifră reprezintă soldați care se întorc în familiile lor sau se dedică altor activități ilegale. În general, uh, soldații sunt mai degrabă motivați și nu ezită să meargă în luptă. Am uh, discutat cu mulți oameni de la fața locului în cadrul Atlanta, am vorbit și cu chinezii și cu indienii. Toți sunt interesați să conlucreze cu noi, pentru că misiunea Uniunii Europene dă tonul în asemenea zone problematice. De asemenea, am discutat cu parteneri regionali, Kenya și Tanzania, pentru că atunci când capturăm pirați, trebuie să poată fi aduși în fața justiției și a fi închiși. Însă nu e vorba strict de uh, piraterie, cât și de stabilitatea întregii regiuni. Iată de ce există un efort politic mai larg și uh, CPD-ul are printre sarcini această legătură cu uh, PESC. Îmi cer scuze că v-am răpit atât de mult timp. Domnul Galer o ultimă întrebare, foarte rapid, pentru că peste 5 minute, minute trebuie să trecem la următoarea temă. Vă mulțumesc și îmi pare rău că nu am putut să fiu prezent mai devreme, dar știți că numai o dată pe an vine uh, ministrul uh, din țara mea aici și trebuia și eu să fiu prezent. Vreau să vă întreb concret ce învățăminte ați tras din criza din Africa de Nord? Există un studiu uh, german care spune că cutia noastră cu instrumente prezintă deja multe lacune. Și aș vrea să știu dacă a existat o reflexie în acest sens. Cum spuneam, ce învățăminte ați tras în plus și din criza din Libia? Și mai am și o altă întrebare. Ați vorbit despre capacitățile noastre de organizare a misiunilor militare. Ați vorbit și despre uh, prezentarea de pe 18 iulie a doamnei Ashton. Oricum existau trei uh, inițiative uh, a, în faimoasa scrisoarea a, a țărilor care și-au um, asociat uh, ideile. Nu era vorba numai despre, în inițiativa de la Weimar, nu era vorba numai despre pooling and sharing, ci despre un cartier general comun. Ce credeți despre toate aceste aspecte? Domnul Stevens, în ce privește inițiativa de la Weimar și toate inițiativele care au uh, rezultat în urma aceste scrisori de la Weimar legate, cum spuneam, și de uh, unitățile de luptă și de cartierul general uh, comun și de colaborarea cu NATO și așa mai departe. Și aș putea spune că toate uh, um, misiunile care au fost încredințate directoratului urmează să fie uh, tratate în sens o colaborare cu țările care au semnat inițiativa de la Weimar. Și oricum, scopul lui Catherine Ashton și a țărilor uh, care au semnat inițiativa de la uh, Weimar este să vedem cum putem să punem în practică toate aceste sugestii, cum putem să facem progrese în ce privește planificarea și uh, desfășurarea misiunilor până la sfârșitul anului, oricum. Oricum, cu ocazia întâlnirii uh, Gimnich a ministrilor apărării, apoi uh, și uh, cu ocazia viitoarei întâlniri a ministrilor de afaceri externe, pe ordinea de zi a acestor reuniuni va exista tot timpul inițiativa de la Weimar și ne dorim de fiecare dată să putem să facem uh, progrese în, uh, într-un răstim scurt de numai câteva luni. În ce privește învățămintele pe care le-am tras în urma crizei din Libia, este că nu e bine că se pierde atât de mult timp din momentul în care punem pe hârtie conceptul de răspuns la criză și uh, data la care putem efectiv să trimitem uh, forțe pe teren. Dar știți că atunci când aveți acest concept de gestionare a crizei, trebuie să cereți Consiliului de Ministri să pună la punct un plan operațional și apoi, uh, ținând cont de situația geografică, de, de timpul de care avem nevoie pentru a trimite, cum spuneam, uh, forțe pe teren, durează mai, o perioadă mai scurtă sau mai lungă. Apoi, în ce privește aceste lacune în uh, cutia noastră cu instrumente, cred că principala lacună este uh, nevoia de a reacționa mult mai rapid. Da, în Uniunea Europeană există multe instrumente pe care le avem la dispoziție, dar ar fi foarte bine dacă am putea să le mobilizăm așa cum trebuie. Ceea ce uh, presupune voință politică și și capacitate. E foarte bine să ai aceste instrumente, să ai o strategie foarte cuprinzătoare, dar, cum spuneam, dacă nu există bani, dacă nu există capacitatea efectivă de a mobiliza uh, resursele disponibile, atunci vom fi tot timpul în impas. Dar eu cred că vom putea pe viitor să uh, facem să coopereze mai bine între ele toate aceste instrumente. Președintele, vă mulțumesc, domnule ambasador. Sper să putem să contăm pe prezența dumneavoastră regulată la comisia noastră ca să fim puși la curent cu evoluțiile domeniilor de competență de care uh, se ocupă directoratul dumneavoastră. Trecem acum la a doua parte a reuniunii noastre de astăzi, și anume politica de securitate și apărare comună. Uh, misiunea din Republica Democratică Congo, mai bine zis există două misiuni acolo, o misiune civilă și una militară. Îi avem aici pe cei doi șefi a acestor misiuni și în plus de domnul Haber și apoi de domnul Stevens care sunt prezenți, sunt bucuros să mai urez bun venit domnului comisar Rikir, care este șeful misiunii EUPOL în Congo și, de asemenea, domnului general Martins, care este șeful misiunii EUSEC din Congo. Am mai invitat la inițiativa doamnei Bratner doi specialiști care uh, lucrează în strânsă colaborare cu Parlamentul European Domnii Justert de la uh, Institutul pentru Politică Europeană și Internațională și doamna uh, Martinelli de la Institutul Societății Deschise din uh, Bruxelles. Dumnealor au făcut studii despre aceste două misiuni europene în Republica Democratică Congo. Și după ce uh, vom fi ascultat uh, ce au de spus toți invitații noștri, o să lansăm dezbaterea. Deci n-am să mai revin asupra contextului. Toată lumea știe că Republica Democratică Congo este o țară foarte importantă pentru uh, PESA, este țara în care au uh, existat mai multe misiuni militare, uh, mai ales în regiunea Ituri în anul 2003. Există apoi și alte misiuni uh, civile și uh, mixte civile și militare. Este o sarcină imensă, provocările ce privește stabilitatea sunt uriașe, nu numai pentru țara în sine, cât și pentru întreaga regiune. Și acum ne dorim să vedem care este impactul misiunilor noastre care sunt, să recunoaștem, modeste, având în vedere sarcina uriașă care există în regiune. Și vreau să știu cât de bine s-au adaptat misiunile la felul în care evoluează situația. În curând vor avea loc noi alegeri în um, Republica Democratică Congo și vreau să știu dacă chiar avem mijloacele necesare pentru a exerceta o presiune în regiune sau dacă trebuie să ne gândim să reconfigurăm întreaga noastră prezență în această țară. Este un subiect vast. Cine dorește mai întâi să ia cuvântul? Domnul Stevens, eventual? Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a da cuvântul celor doi șefi de misiune și comandantului operațiunilor civile, aș dori să vă atrag atenția asupra câtorva elemente. Așa cum știți, noi suntem prezenți acolo încă din anul 2005 pentru a sprijini reforma sectorului securității prin intermediul misiunii EUSEC și apoi a misiunii EUPOL, care a evoluat în anul 2007. Noi sprijinim această reformă deoarece considerăm că este coloana vertebrală uh, a um, sectorului securității în Republica Democratică Congo și o garanție a stabilității în această țară și în regiune. Ne dorim ca puterea statului să fie întărită, mai ales în ce privește guvernanța și statul de drept, și apoi ne dorim să se găsească soluții pentru a lupta împotriva exploatării ilegale a resurselor naturale, pentru a facilita plecarea din țară a forțelor armate străine și de a găsi o soluție uh, uh, pentru a pedepsi încălcarea drepturilor omului și mai ales uh, agresiunile împotriva femeilor. Cu ocazia ultimei deplasări în regiune în luna octombrie 2010, o deplasare pe care eu am uh, condus-o în numele COPS, am exprimat dorința noastră de a uh, ne continua prezența în regiune pentru a ajuta la perenizarea instituțiilor uh, statale în Republica Democratică Congo și pentru a finaliza reforma sectorului securității. În acest context, Implementarea reformei sectorului securității este în continuare primordială. S-au făcut progrese, dar ele încă nu sunt suficiente. Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, sarcina este uriașă și e o iluzie să credem că putem să reformăm un întreg sistem în numai câțiva ani. Vom avea nevoie de mult mai mult timp și va trebui să rămânem realiști și uh, Um, motivați. Să nu uităm că uh, Republica Democratică Congo este cea mai mare țară din uh, Africa, cea a doua mare țară, practic, după Algeria. Noi nu avem decât uh, un efectiv foarte scăzut la fața locului um, față de misiunea MONUC, de exemplu. Așa cum spuneam, s-au făcut mai multe progrese, mă gândesc mai ales la uh, recensământul uh, în rândul forțelor armate, de asemenea, la întreaga muncă de natură legislativă care a um, afectat mai ales poliția. De exemplu, Parlamentul a adoptat uh, legea organică de funcționare și de organizare a trupelor armate, de asemenea, o lege similară a fost adoptată pentru poliție. A fost o lege mult așteptată care ne-a dat ocazia să trecem la etapa următoare de punere în aplicare a reformei. Sunt tot atâtea mesaje uh, care ne încurajează în uh, misiunile noastre de consiliere și asistență pe lângă omologii noștri congolezi și de asemenea era importantă și relația de respect și de încredere reciprocă cum spuneam, ca să avem parte de progrese durabile, atunci este indispensabil uh, ca guvernul congolez să se angajeze pe deplin și să existe niște rezultate tangibile ale acestei reforme. Numai astfel, Uniunea Europeană va putea să mobilizeze resursele necesare pentru a-și continua uh, uh angajamentele pe care și le-a asumat în regiune. Cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, urmează o perioadă critică pentru că în luna noiembrie anului 2011 au fost uh, um, programate alegeri legislative și prezidențiale. Este normal ca în această perioadă lucrurile să fie puțin frânate, dar <clears throat> noi vrem să ne gândim pe termen lung și să continuăm să fim prezenți în regiune. Acțiunea noastră nu este singura de acest gen, se încadrează în uh, strategia pentru Republica Democratică Congo a Uniunii Europene și este uh, în completarea acțiunilor pe teren a anumitor state membre, precum Belgia, Franța, um, Regatul Unit și Cehia. În plus, uh, noi suntem uh, buni parteneri cu alte țări prezente în regiune, precum Statele Unite ale Americii, China, Angola și Africa de Sud și suntem uh, în avem o misiune care uh, este în completarea uh, misiunii MONU care este prezent acolo din decembrie 1979 și care de anul trecut se numește MONUSCO. Cred că șefii celor două misiuni vor mai avea și alte detalii de adăugat, oricum țineam să insist asupra rolului cheie pe care îl joacă misiunile noastre, cu, care desfășoară o muncă de calitate în ciuda efectivelor reduse, vor să-i ajute pe congolezi în mod realist și fără uh, să se facă vinovați de demagogie. Um, thank you. Let me be, uh, very... Vă mulțumesc. Am să fiu foarte succint, am în vedere ce a spus deja o, o <clears throat> altă despre contextul general, spune domnul Haber, și pentru că doresc să dau ocazia șefilor uh, respective a celor două misiuni să vă dea mai multe detalii. Așa cum am spus, Eupol Kong a fost lansat în anul 2007 și a fost <clears throat> extins pe măsură ce a trecut timpul. Mandatul în curs expiră în luna septembrie anului trecut și ne gândim, suntem în curs de negociere cu statele membre pentru a vedea dacă nu vor fi retrase o parte din trupe pe viitor. Noi ne dorim să sprijinim reforma sectorului securității la nivel strategic, punând accentul pe reforma uh, sectorului judiciar. În plus, ne dorim să mărim capacitatea operațională a serviciilor de păstrare a ordinii și dorim să monitorizăm toate activitățile și să acordăm consiliere și asistență. În plus, avem programe de formare a formatorilor și, în sfârșit, vrem să sprijinim lupta împotriva impunității și pentru păstrarea, pentru um, respectarea drepturilor omului și mai ales pentru pedepsirea celor care se fac vinovați de agresiuni și violențe împotriva femeilor. Impactul imediat a acțiunilor noastre de monitorizare, asistență și consilieră nu are <clears throat> decât un impact imediat și destul de redus. Însă, evaluarea de către statele membre a acțiunilor noastre pe teren a fost una pozitivă în cadrul raportului care a fost dat publicității în luna iunie anului curent. Cum spuneam, există un nou mandat în curs de pregătire care să ne permită să putem să luăm mă măsuri mai concrete care să ne asigure mai multă vizibilitate pe teren. Ne dorim să luptăm mai ales împotriva violențelor uh, de natură sexuală. A fost întotdeauna un subiect uh, delicat. EUPOL a dispune de specialiști în domeniu, uh, mai ales în Kinshasa și avem și o echipă multidisciplinară la antena noastră din Goma. În noul mandat, acest tip de uh, acțiuni vor fi menținute <coughs> și ele vor deveni chiar uh, o, o um, parte, o, o componentă orizontală a tuturor programelor pe care le vom lansa. Cum spuneam, <clears throat> mandatul urmează să fie extins astfel încât să putem să ne ocupăm și de reformarea sistemului electoral având în vedere alegerile programate în luna noiembrie, pentru că în perioada, legisl- în perioada electorală menținerea securității este crucială. Din păcate, așa cum știți și dumneavoastră, Conflictul din uh, provincia Kivu și alte uh, provincii din est, mai ales uh, din partea ecuatorială a Congo și din Katanga, încă nu au fost uh, soluționate. Este un adevărat șantier în curs, având în vedere toți pașii pe care am făcut prin intermediul EURES. Ne dorim uh, să uh, încurajăm toate acțiunile diplomatice pentru a pune capăt acestor uh, conflicte și, în plus, vreau să spun că EUPOL și EUSEC colaborează îndeaproape, exploatăm toate sinergiile posibile. Există situații în care avem angajați în comun pentru că au competențe care servesc atât o misiune cât și pe cealaltă. Anul viitor vom vedea cum putem să interacționăm și mai mult. Vă mulțumesc! Merci. Mon... Mulțumim! Domnule general, aveți cuvântul. Eh, mesdames et messieurs, les <clears throat> députés, c'est un grand Doamnelor și domnilor deputați, este pentru mine o mare onoare să pot să iau cuvântul astăzi uh, în fața Comisiei de Apărare în Parlamentul care îi reprezintă pe mai mulți de 500 de milioane de locuitori europeni. Ca să avem o Republică Democratică Congo stabilă, care poate să-și uh, păzească bine frontierele, este un element cheie pentru pacea și stabilitatea din Africa Centrală. Uniunea Europeană, uh, în numele interesului său politic pe care tocmai l-au enunțat, a stabilit în luna iunie 2005 o misiune pentru a acorda consilieră și ajutor pentru reformarea armatei congoleze și am avut ocazia să fac și eu parte din prima echipă EUSEC unde existau cinci generali uh, uh, cu cinci naționalități diferite. Misiunea pe care o conduc eu acum uh, are în componență 48 de ofițeri și de experți civili cu 14 naționalități. În plus, avem uh, ofițeri detașați americani și 30 de angajați congolezi. EUSEC este o misiune de consiliere și de ajutor. Concret, nu avem niciun proiect care este lansat dacă el nu a fost pregătit în prealabil cu partea congoleză. Obiectivul nostru este să avem un aparat uh, de apărare durabil și care să nu dispară imediat după ce noi vom fi plecat din Congo. Avem un buget anual de 12,6 milioane de euro și uh, primul nostru mandat a avut o durată de 2 ani. Este o misiune de dimensiuni mici, având în vedere sarcina care ne-a fost încredințată și având în vedere dimensiunea țării. Situația politică a țării a uh, mers în direcția cea bună și avem, uh, într-adevăr, nevoie să reformăm forțele armate. Astăzi, mai mult de jumătate din uh, armata congoleză este desfășurată în est pentru că trebuie să uh, țină piept unor grupuri armate congoleze sau străine. Forțele armate congoleze sunt uh, slăbite și de probleme structurale sau conjuncturale. Armata congoleză trebuie în mod simultan să uh, îndeplinească două lucruri foarte dificile, să se autoreformeze și să uh, continuă să lupte pe mai multe fronturi. Inițial, când s-a dorit uh, uh, trimiterea acestei misiuni în Congo, se dorea mai ales uh, uh integrarea în cadrul forțelor armate oficiale a foștilor rebeli. Au apărut foarte repede două probleme. În primul rând, era foarte greu să stăpânim efectivele și apoi era uh, uh, important să securizăm mai multe zone din țară. S-a estimat că Există în jur de 343 de mii de soldați în Congo cu un salar anual de, um, um lunar de 10 dolari. Și am vrut să vedem cât de bine funcționa lanțul de comandament și să ne asigurăm că chiar și acest salar modest ajungea la destinatarii finali. Apoi am încercat să lansăm această uh, reformă după reducerea efectivelor pentru ca salarul să fie mărit. Datorită măsurilor luate, salarul a trecut la 50 de dolari pentru uh, uh, soldatul de rând, ceea ce oricum este un salar insuficient. Măsurile în ce privește buna guvernanță au întâmpinat rezistență, care în celul cu cetul s-a redus, dar încă persistă. La sfârșitul anului 2009 am încheiat recensământul și am ajuns la o cifră de 152.000 de soldați. Atunci, EUSEC a început o operație foarte importantă de distribuire a ă, cărților de identitate pentru militari, pentru că ne doream în sfârșit să știm care era cifra reală. Știm că unii comandanți de unitate au registrat civili care de fapt nu sunt adevărați soldați și se dorea numai uh, umflarea efectivelor pentru a putea deturna banii. În urmă, știm că ar fi trebuit ca aceste cărți de identitate să fie uh, împărțite până la sfârșitul lunii septembrie dar știm că pe puțin o treime din aceste cărți au ajuns la persoane care, cum spuneam, sunt civili și nu militari și că, de fapt, numărul efectiv nu ar fi decât de 75.000 de uh, soldați. Oricum vă spuneam că această operațiune a fost programată să se încheie în septembrie. Pe 22 iunie, la reuniunea sa din uh, Lubumba și Consiliul uh, Superior de Apărare al uh, RDC Congo, spunea că doresc să continue această reformă a, uh, a armatei pentru a îmbunătăți uh, uh, viața de zi cu zi a uh, militarilor. Bineînțeles că această reformă a armatei nu este decât unul din pilonii care vor asigura uh, uh, <clears throat> perenizarea acestor forțe și buna lor funcționare. În ce privește Ministerul Apărării și statul major general, e nevoie de o mai bună gestionare a resurselor umane și am reușit să relansăm programele de formare, lupta împotriva impunității, mai ales în ce privește lupta uh, <clears throat> pentru drepturile omului și uh, uh, violențele sexuale. Există un comandament general la uh, Lubumbashi și apoi trei comandamente generale pentru uh, uh, uh nordul, uh, <coughs> provinciei Kivu Sudul, provinciei Kivu și provincia Katanga. Persoanele um, prea în vârstă au fost trimise la pensie și în plus, în ce privește foștii uh, uh, invalizi de uh, război și alte persoane cu handicap, gestionarea lor a trecut în sarcina Ministerului Afacerilor Sociale. În plus, am inițiat programe de formare a subofițerilor în colaborare cu Franța, astfel încât pe 23 mai am uh, putut să asistăm la uh, uh, ceremonia determinarea acestor studii de formare de către prima promoție de subofițeri. În plus, am relansat cooperarea militară cu Belgia pentru formarea de instructori. Aspectul logistic este deosebit de important pentru orice armată și în Congo el este quasi uh, inexistent. EUSEC și-a adus contribuția la crearea unei doctrine logistice care uh, uh, va permite stabilirea pe viitor a acestei logistici. Avem mai ales următoarea problemă. Munițiile sunt stocate în mod anarhic și militarii se plimbă cu arma de serviciu absolut peste tot. Este o mare sursă de uh, insecuritate pentru populație. De aceea am început să uh, identificăm toate locurile de stocare a munițiilor și vrem să creăm uh, depozite de arme și muniții moderne. Ceea ce, bineînțeles, permite uh, să uh, luptăm mai bine în, uh, împotriva încălcării drepturilor omului și a violențelor sexuale, de care deseori se fac vinovați uh, militari. Recent am cerut COPS să putem pe viitor să dispunem de experți care să se ocupe numai de domeniul militar, astfel încât să dezvoltăm mai bine acțiunea noastră în acest sector. În ce privește reforma securității în general și mai ales reforma armatei, EUSEC trebuie să facă față mai multor provocări, care sunt uriașe având în vedere dimensiunile țării și avem dificultăți în ce privește deplasarea dar trebuie să beneficiem de o voință politică continuă pentru a ne îndeplini misiunile care ne-au fost încredințate. Am intrat în perioada preelectorală, dinainte alegerilor prezidențiale și legislative, care ar trebui să aibă loc la sfârșitul lunii noiembrie. Consiliul Superior de Apărare a dat instrucțiuni precise guvernului, astfel încât toate programele de echipare a forțelor armate să fie continuate. EUSEC progresează în ce privește ducerea la bun sfârșit a mandatului său. Știm că avem mai ales nevoie de stabilirea definitivă a cadrului juridic pentru forțele armate. Acest cadru a fost adoptat la sfârșitul lunii iunie și a trebuit să fie, uh, uh, legea a trebuit să fie promulgată în curând. Trebuie să mai adaug faptul că EUSEC nu este izolat în regiune. Acțiunea sa se uh, înscrie într-un cadru mai larg, în care fac parte și acțiunile MONUSCO, care, de exemplu, ne furnizează uh, mijloace de deplasare, care ne sunt indispensabile. Și există multe programe de uh, cooperare bilaterală. Noi organizăm o reuniune lunară de schimb de opinii cu toți atașații pe probleme de apărare a statelor membre UE uh, și plus uh, uh, Statele Unite ale Americii. EUSEC își coordonează acțiunile cu delegația UE în Republica Democratică Congo. Reforma forțelor armate este un proces de lungă durată și avem nevoie de eforturi indispensabile, trebuie să dialogăm și să ne coordonăm eforturile în cadrul comunității internaționale. Capacitățile de organizare și de gestionare a forțelor, mai ales la nivel operațional și funcțional, sunt bine dezvoltate și condițiile de viață ale militarilor au fost îmbunătățite. În sfârșit, în ultima etapă ne dorim să avem o armată care să poate să asigure pe termen lung viabilitatea reformelor structurale care au fost realizate în cooperare cu EUSOC și ceilalți parteneri implicați. Așa cum spun eu tot timpul, în Africa trebuie să fim uh, uh răbdători, dar nu resemnați. Mersi, mon general. Uh... Mulțumesc, domnule general. Spune președintele. Domnul uh, comisar Richir, din partea Europol. Domnule uh, președinte, Domnilor și domnilor deputați, vă salut și vă mulțumesc pentru că mi-a oferit ocazia de a vă prezenta uh, misiunea EUPOL din Republica Democratică Congo. Această misiune uh, a urmat misiunii din Kinshasa, prima misiune a Uniunii Europene pe teritoriul african. EUPOL Kinshasa a fost uh, desfășurată din uh, 3 aprilie 2005 până în iunie 2006. Am încercat să formăm și să susținem uh, procesul de um, bună desfășurare a alegerilor. Și uh, am uh, participat la bună desfășurare a acestora. Am pus bazele conceptualizării și creării Comitetului de Supraveghere a Reformei Polițienești, care există acum la Kinshasa. Eupol Congo a mm, fost formată în iulie 2007, este formată acum din 49 de persoane. De fapt, acestea sunt pozițiile, însă doar 46 din posturi sunt mm, ocupate. Avem 21 de experți mm, civili și 33% din personalul nostru este personal feminin. Încercăm să respectăm paritatea între personalul masculin și cel feminin. Noi ne-am concentrat în uh, principiu asupra reformei sectorului polițienesc și a interfeței cu uh, interacțiunii acestuia cu uh, justiția. Mandatul actual al misiunii noastre are patru obiective principale. În primul rând, să susținem procesul de reformă a sectorului de securitate, acordând o atenție deosebită reformei sectorului polițienesc și a sectorului de justiție. Ne ocupăm și uh, de consilierea Poliției Naționale Congoleze în uh, sensul uh, îmbunătățirii structurilor și lucrăm cu Ministerul Afacerilor Interne și a Justiției pentru um, asigurarea bunei coordonări între acțiunile lor cu cele ale poliției. De asemenea, susținem implementarea reformei sectorului polițienesc, consolidăm capacitățile sale operaționale și ne asigurăm că beneficiază de toată asistența necesară. Ne ocupăm uh, și uh, de uh, înființarea instrumentului de auditare a sectorului poliției. Avem un, un program bilateral cu Belgia în acest domeniu. De asemenea, înființăm și politica uh, tehnică și științifică. A treia parte a mandatului nostru este consolidarea conștiințelor și capacității ofițerilor Poliției Naționale Congoleze, uh, pregătirea instructorilor și uh, crearea unui sistem solid prin înființarea unei politici de instruire. Noi susținem inițiativele europene și cele bilaterale ale statelor membre ale UE în domeniul securizării alegerilor și susținem sistemul național um, de uh, formare a forțelor de poliție din Congo. Distribuim și manuale de instruire în acest uh, sens, manuale EUPOL realizate în colaborare cu Poliția Națională Congoleză. A patra parte a mandatului mandatului nostru este susținerea uh, combaterii impunității în domeniul drepturilor omului și al combaterii violenței sexuale. Care este bilanțul uh, misiunii EUPOL Congo după câțiva ani de uh, funcționare și după câteva luni uh, sub conducerea mea. Noi am contribuit la uh, dezvoltarea politicii naționale congoleze, am creat și am implementat un sistem de reformă a poliției, un sistem unic recunoscut de toți partenerii și de Poliția Națională Congoleză și societatea civilă congoleză. Cu sprijinul uh, misiunii EUPOL și cu partenerii noștri naționali, Poliția Națională Congoleză a trecut acum de la, din faza teoretică la faza concretă. Acum reforma este în curs de implementare. De asemenea, participăm foarte activ la uh, înființarea uh, Uh, organului mix de consultare internațională și anume a uh, Comitetului de Supraveghere și de Reformă a Poliției, CSRP. Acesta s-a uh, transformat într-un instrument, într-o instituție de supraveghere a reformei. A fost creat în 2007 după Eupol Kinshasa și acum și-a terminat planul de acțiune pe trei ani are acum un uh, plan strategic pe 15 ani și uh, a, s-a ocupat uh, în mod special de elaborarea legii organice care a fost adoptată de Parlament la 13 iunie și care acceptă, așteaptă acum să fie promulgată de președintele Republicii Democratice Congo. Această lege organică este la baza procesului de reformă a, poli- a poliției și uh, prevede și uh, normele de implementare ale reformei. Noi uh, lucrăm uh, cu colegii britanici și cu colegii din, de la misiunea Uniunii Europene, lucrăm și cu uh, partenerii congolezi din partea Poliției Naționale Congoleze și cu poliția MONUSCO. Împreună punem bazele structurilor de implementare uh, Uh, structuri prin care va participa și, la care va participa și EUPOL. La nivelul organizării pe teren, în mod mai concret, uh, EUPOL Congo a uh, contribuit în mandatul său 2010-2011 la formarea a aproape 1000 de polițiști congolezi prin intermediul programelor uh, desfășurate în Kinshasa și în provinciile Chivu uh, de Nord și Chivu de Sud. Noi luptăm împotriva impunității, a violențelor sexuale uh, și pregătim um, și polițiști, magistrați și instructori care lucrează în poliția uh, tehnică și științifică a Congo. Care sunt uh, intențiile noastre viitoare? Documentul uh, demandat va fi pregătit, va fi prezentat de CBCC săptămâna viitoare. Obiectivele noastre viitoare sunt bazate, bazate pe doi piloni, să continuăm să ajutăm autoritățile congoleze să facă reforma sistemului de poliție implementarea noului sistem polițienesc în strânsă colaborare cu partenerii internaționali și al doilea punct va fi sprijinul consolidării capacităților autorităților congoleze prin monitorizare și consolidare, susținerea autorităților congoleze în evaluarea necesităților politicii congoleze în domeniul formării și instruirii, contribuirea la uh, formarea ofițerilor de poliție în toate domeniile prevăzute de mandatul misiunii noastre. Acestea sunt cele doi, cei doi prieni, piloni principali. Există și intenția de a crea un pilon transversal dedicat luptei împotriva impunității și combaterii violenței sexuale. Acest pilon transversal va consolida legăturile între poliție și justiție. Sprijinim uh, efectuarea de audituri ale activităților de combatere a violenței sexuale această luptă împotriva uh, impunității și împotriva violenței sexuale uh, se va regăsi în toate departamentele uh, noastre, în toate activitățile pe care le derulăm noi acolo. Avem oameni foarte competenți care lucrează în acest domeniu protecția drepturilor omului și combaterea violenței sexuale, după cum am spus, se vor, vor fi integrate în toate activitățile misiunii noastre, inclusiv în activitățile de formare. Acest uh, pilon uh, orizontal va contribui și la îmbunătățirea funcționării poliției și a mai bunei cooperări acestea cu celelalte autorități. Poliția judiciară a parchetului a reprezentat o mică uh, problemă, însă vom uh, lucra mai stâns cu ei pe viitor pentru a uh, le îmbunătăți profilul. Deocamdată mă opresc aici, vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Președintele, mulțumesc foarte mult. Vom uh, încheia cu două intervenții mai academice, bazate însă și pe experiențe foarte concrete în Republica Democratică Congo. Doamna Martinelli de la Open Society Institute din Bruxelles, care a lucrat însă la OSEC și uh, se ocupă de chestiuni legate de guvernanță, drepturile omului, drepturile femeilor în uh, cadrul Open uh, Institute, se ocupă de Africa. Aveți uh, cuvântul, doamnă Martinelli. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Comisiei SED pentru că a organizat această dezbatere. Prezentarea mea va fi în limba engleză, sper că acest lucru nu va reprezenta o problemă. Doresc să adaug câteva chestiuni la prezentarea șefului misiunii, în ceea ce privește uh, punctele tari ale misiunii noastre, însă trebuie să uh, arătăm și care sunt punctele noastre mai slabe. Voi face și câteva propuneri uh, în legătură cu măsurile ce trebuie să fie luate pe viitor, în opinia mea, pentru a îmbunătăți activitățile noastre. Trebuie să spunem uh, că Misiunea noastră se uh, bucură de încrederea autorităților uh, uh, de apărare și militare din Congo. Consilierii noștri lucrează în aceleași birouri cu reprezentanții autorităților naționale, ceea ce este un lucru foarte bun pentru că acest lucru încurajează cooperarea. Noi susținem principiul proprietății uh, și uh, pe baza acestui principiu implicăm de la bun început autoritățile congoleze în orice acțiune. Acest lucru se vede la toate nivelurile. Un alt punct tare um, este faptul că prezența EUSEC ajută la legitimizarea um, factorii care determină schimbarea Of uh, the mission, uh, only around 50 personnel, but they also encounter aceștia, de asemenea, se confruntă cu rezistență, mai ales la nivelul înalt al ierarhiei și voi fi probabil mai abruptă în uh, față de antevorbitorul meu. De exemplu, EUSEC a um, lucrat în ce privește plata soldelor și a format niște contabili militari. Uh, și în acest fel, distribuția salariilor a fost mai eficace. Cu toate acestea, autoritățile congoleze a solicitat acest a înlocuit acești, acest personal uh, format cu alți contabili neantrenați. Apoi, sistemul uh, este unul centralizat uh, tocmai datorită recensământului. Sistemul sistemul computerizat a fost sabotat de mai multe ori. Distribuirea cărților de identitate sunt întârziate tocmai pentru că uh, autoritățile congoleze uh, trenează întregul demers, nefurnizând resursa umană necesară pentru implementarea proiectului. Salariile continuă să nu fie plătite în mod regulat și nu ajung întotdeauna la beneficiarii uh, de drept, sfârșind în conturile uh, altor uh, persoane din ierarhie. Anumiți membri ai ierarhiei sunt izolați. Se încearcă demonstrarea ineficacității anumitor persoane pentru ca acestea să fie îndepărtate la Bruxelles ne-am concentrat pe aspectele tehnice și o abordare uh, pe proiect. Acest lucru este justificat pentru că pentru a ne menține poziția în uh, RD Congo uh, trebuie să putem răspunde solicitărilor, însă apar și problemele. Este vorba de un proiect de uh, reformă a sectorului de securitate, dar și de asigurare a păcii. Elementul de asigurare a democrației nu poate fi uh, elaborat în, de ajuns doar prin eforturi de programare. Uh, propunerile făcute trebuie să rămână coerente misiunile trebuie să rămână unele de um, consultanță. Și acest lucru trebuie să rezulte din efortul de coordonare despre care domnul ambasador Stevens a vorbit uh, atât la nivelul PESC cât și al celorlalte uh, instituții implicate. Acest rol consultativ este indispensabil pentru că împinge autoritățile congoleze să-și asume responsabilitatea pentru coordonarea um, reformei um, sectorului securității. În fine, abordarea de tip proiect uh, aduce uh, prejudicii uh, um, coordonării, pentru că există mai multe instituții care acționează în acest domeniu. În ce privește implementarea mandatului, aceasta este condusă atât de um, autoritățile de la Bruxelles cât și de um, statele membre. Limba este una extrem de importantă. Statele membre trimit personal care um, este format um, congolezii percep ca uh, o ofensă persoanele care nu vorbesc uh, în mod corespunzător limba franceză. Este uh, de asemenea ridicol să ne așteptăm așteptăm uh, la o punctualitate de tip german din partea congolezilor, ori la o sensibilitate pentru democrație și uh, drepturi egale, uh, cum se întâmplă în țările de nord. Iată de ce e nevoie de formare a uh, personalului um, european trimis acolo. Cred că putem găsi un echilibru, însă doresc să subliniez faptul că personalul militar este um, uh, un element decisiv pentru că uh, congolezii tind să uh, aibă mare încredere în uh, armată, având o cultură similară. Uh, Uh, expertiza militară pur și simplu nu poate fi înlocuită cu expertiza civilă. În ce privește echilibrul dintre uh, sexe, cred că lucrurile s-au ameliorat de când am părăsit misiunea, totuși cred că pot fi făcute mai multe eforturi în a încuraja uh, femeile căsătorite să se alăture misiunii și a crea condiții de muncă pentru uh, ca familii întregi să se poată deplasa acolo. există o prezență diplomatică, diplomatică um, importantă. Revizuirea strategică a arătat că există o abordare de tip proiect. Însă, experții uh, civili și militari nu au uh, independență. agenții din teritoriu nu au um, capacitatea uh, necesară, uh, nu au autonomia necesară pentru a duce la bun sfârșit toate uh, uh, obiectivele. Um, un punct bun este că acțiunile nu se mai um, suprapun cu uh, EUPOL, însă um, violențele care se petrec în Congo beneficiază acum de uh, două persoane uh, autorizate care lucrează la fața locului. În ce privește comunicarea internă, există o bună coordonare cu delegația UE, încă există TS, delegația a avut schimburi, însă comunicarea cu uh, sediul central de la Bruxelles și ce se întâmplă pe teren nu este întotdeauna cea mai bună. Um, se întâmplă adesea acest lucru. Cred că ar fi de folos un ofițer de legătură între structurile de planificare strategică din Bruxelles și uh, unitățile de pe teren. O persoană care să cunoască la fel de bine structurile de conducere cât și misiunea de pe teren. Și ar trebui să se evite rivalitățile dintre instituții care se pot petrece de, adesea la Bruxelles un, pentru că timpul îmi expiră, mă voi referi la punctele urgente, evaluarea misiunii. Acest lucru uh, a fost discutat pe scurt înainte, nu cred că e limpede. Nu există o metodologie limpede pentru evaluări. Uh, revizuirea strategică este de asemenea importantă și în mod uh, surprinzător a fost foarte detaliată, însă în lipsa unei metodologii nu a fost la fel de eficace. Apoi, audierile nu sunt uh, înregistrate. Când asemenea uh, evaluări sunt făcute, nu se poate garanta autenticitatea uh, datelor colectate. Parlamentul European cred că trebuie asociat acestor evaluări uh, precum și experții civili. Știu că există diverse sensibilități în statele membre, însă metodologia ar trebui să indice în mod limpede un, în ce punct anume fiecare actor implicat poate aduce o valoare adăugată. Probabil că nu am timp să trec și la colectarea datelor, dar trebuie spus totuși că nu există o metodologie limpede în ce privește relațiile interinstituționale, cred că e nevoie să se definească mai bine um, legătura dintre um, inițiativele uh, PESC și uh, tot ce înseamnă termen lung. De asemenea, uh, există uh, nevoia de a uh, defini mai bine uh, reforma în sectorul de securitate dincolo de perioada 2005-2006, de documente elaborate în 2005-2006. în ce privește implicarea Parlamentului European, dar și mandatarea uh, personalului din misiuni, este o neglijență și nu se asigură um, gradul de uh, democrație necesar în această activitate. În fine, rolul fundamental al Parlamentului, e bine, trebuie să se refere la finanțarea corectă a misiunilor. Uh, șeful misiunii ar trebui să aibă o anume autonomie financiară, capacitatea de a lua decizii, de a recruta uh, experți. Am mai vorbit despre acest lucru și, de asemenea, posibilitatea de a uh, angaja uh, oameni pe posturile vacante. Profitând de resursele și expertiza uh, consilierilor. Acestea au fost doar câteva observații, dar sunt la dispoziția dumneavoastră pentru discuții suplimentare. Mulțumesc! Bien, merci beaucoup. Uh, Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul domnul Arnu Juster de la Universitatea din Leuven. Dumnealui are de asemenea experiență de teren în RD Congo. A publicat numeroase articole asupra uh, misiunilor uh, PESC în această zonă a Africii. Aveți cuvântul. For the invitation to, um, to share my insights. Um, in... Mulțumesc uh, pentru cum mi-ați dat cuvântul. Vă vorbi despre trei lucruri principale. În primul rând, obiectivele strategici ale misiunii noastre, în doilea rând specific, contextul specific congolez în care operăm și uh, coordonarea adesea delicată cu uh, partenerii europeni și internaționali. În primul rând, obiectivul strategic al uh, misiunilor uh, PESC, așa cum uh, ele reiesc din uh, implicarea EUPOL în uh, reforma sectorială din uh, RT Congo din 2007. În primul rând am fost uh, implicați în um, crearea comitetului CSRP, noi uh, oferim uh, consiliere și ajutor uh, autorităților locale congoleze în ceea ce privește crearea, pentru crearea unui cadru de reglementare adecvat pentru combaterea violenței sexuale. Noi am jucat un rol crucial în crearea comitetului CSRP. Însă, în ultima vreme, misiunea noastră a devenit foarte activă în al, și în alte domenii. În primul rând, în domeniul instruirii, pregătirii. Noi am dorit să consolidăm uh, implicarea misiunii în uh, formarea uh, congolezilor pentru a ne consolida prezența pe teren și în această fază de materializare a conceptelor pe care le-am uh, pregătit. Împreună cu uh, uh, belgienii și cu Franța și cu delegațiile Uniunii Europene, um, ajutăm autoritățile congoleze să combată violența sexuală. Trebuie să fim um, conștienți de limitările pe care le are misiunea noastră în ceea ce privește mandatul său și resursele de care dispune. Mandatul misiunii uh, are prea multe obiective și um, prea multe proiecte de realizat. Resursele de care dispune sunt prea limitate și pentru împlinirea unui singur, atingerea unui singur obiectiv al mandatului. În special, având în vedere faptul că principala parte a resurselor sunt um, devotate uh, Um, susținerii uh, Comitetului de Supraveghere a Reformei Polițienești. Exemplele pe care le-am dat uh, arată că resursele limitate de care dispunem fac ca misiunea să depindă de, să depindă de contribuțiile bilaterale ale statelor membre care sunt dispuse să facă contribuții. Uh, Uh, sau de proiectele bilaterale ale statelor membre în care EUPOL poate juca un rol. După cum am, uh, și am, am citat acel proiect uh, privind intervenția rapidă inițiat de Franța. În ceea ce privește proiectul din Kinshasa nu ar fi fost posibil fără finanțare belgiană suplimentară, de exemplu. Mandatele sunt întotdeauna pe termen scurt, mandate de un an, de maxim doi ani, deși provocările cu care se confruntă um, reforma polițiască congoleză uh, implică și necesită o supraveghere și urmărire pe termen lung. În legătură cu contextul în care uh, funcționează această uh, misiune. Acesta este un element crucial asupra funcționării misiunii EUPOL. Două elemente sunt foarte importante când vorbim despre descrierea contextului congolez. În primul rând trebuie să ne dăm seama cu cât de diferit este acest context față de uh, contextul european. Reforma poliției trebuie să aibă loc concomitent cu uh, dezvoltarea infrastructurii, uh, dezvoltarea uh, sectorului financiar și așa mai departe. Uh, drumurile sunt într-o stare deplorabilă și, um, uh, din păcate, salariile ofițerilor de poliție uh, nu sunt plătite la timp. Lucru, aceste lucruri contribuie la um, crearea unui sentiment de insecuritate între, în rândul congolezilor. În al doilea rând, este foarte important să înțelegem că trebuie să um, înțelegem modul de operare al autorităților congoleze și modul în care acestea uh, lucrează cu partenerii lor. Uh, autoritățile congoleze preferă, de exemplu, aranjamentele și înțelegerile bilaterale um, în defavoarea celor multilaterale. Preferă coordonarea la nivel bilateral decât la nivel bilateral. Însă, nu doar uh, lipsa de dorință politică a autorităților congoleze de a facilita uh, coordonarea internațională este singura problemă. Uh, aceștia au o strategie politică de a-i uh, face pe uh, cei implicați să se compare unii cu alții. De aceea uh, este mult mai evident coordonarea între actorii europeni și actorii internaționali. Și asta ajungem la al treilea element important, coordonarea, problema legată de coordonarea europeană. Teoretic, noul tratat aduce îmbunătățiri în uh, ceea ce privește termenii de cooperare și coerența între um, uh, forțele europene. Programele bilaterale și proiectele statelor membre uh, sunt contravin unor inițiativelor europene. Adesea se alocă mai multe resurse acestor aspecte decât uh, se alocă politicilor europene. Astfel, misiunile uh, EUPOL uh, din uh, Congo de, ajung să fie subordonate raportelor proiectelor bilaterale. Uh, Este important ca misiunea să nu renunțe la proiectele bilaterale și acest lucru a fost discutat și anul trecut când s-a făcut o revizuire a mandatului actual. În al doilea rând, un alt ob- obstacol în care acordă onorii este distinția care există între actorii diplomatici și politici pe de o parte și actorii uh, tehnici și uh, operaționali și furnizorii de servicii pe de altă parte. Acest lucru uh, este clar dacă analizăm, de exemplu, implicarea britanicilor în uh, reforma poliției poliție, polițienești din uh, Congo. Aceasta, um, de exemplu, PricewaterhouseCoopers este uh, cel care, um, actorul care implementează un proiect de um, de 4 milioane de lire. Astfel, PricewaterhouseCoopers a devenit un uh, actor de natură tehnică foarte important Însă, acești actori uh, de natură tehnică nu sunt uh, implicați în coordonarea europeană. Ce fel de actor este misiunea EUPOL? Acest lucru este mai puțin clar. Deși EUPOL se consideră un actor uh, politic și diplomatic și nu ca un furnizor de servicii pentru statele membre sau pentru delegații, EUPOL depinde totuși de statele membre și de delegații statelor membre pentru a-și realiza obiectivele și proiectele când coordonarea europeană și internațională are loc la nivel politic și adesea fără uh, implicarea EUPOL. Acest lucru însă nu uh, se regăsește în uh, Comitetul de Supraveghere a Reformei Poliționești. Coordonarea cu uh, o îmbunătățire semnificativă se poate uh, face dacă îmbunătățim coordonarea care există uh, între partenerii europeni și internaționali relevanți și să renunțăm la această distinție care se face între actorii politici, diplomatici și cei operaționali. În încheiere, din toate punctele de vedere, o um, intervenție Uh, încurunată de succes a PESC în uh, polit reforma politicii uh, de for forței polițienești din Congo ar s-ar realiza dacă această misiune ar fi mai puțin dependentă de bunăvoința statelor membre și dacă ar fi complementară proiectelor europene. Astfel s-ar această misiune a deveni mai utilă în realizarea proiectelor europene și, în general, implementarea proiectelor ar fi, să l face în mod mai eficient. Și astfel și uh, actorii europeni uh, ar deveni mai dispuși să coopereze între ei și astfel am, uh, intervenția Uniunii Europene ar deveni mai vizibilă. Astfel putem uh, co- consolida și poziția Uniunii Europene față de uh, autoritățile congoleze. Uh, Mulțumesc foarte mult. Bien, écoutez, merci à tous. Foarte bine. Vă mulțumesc tuturor pentru prezentările dumneavoastră. Mie toate mi s-au părut foarte interesante și practic se completau unele pe altele. Aș avea multe lucruri de spus, dar uh, aș vrea să mă limitez mai ales la două lucruri uh, care mi-au rămas în minte din ce a spus doamna Martinelli, și anume aveți dreptate să insistați asupra importanței factorului cultural, atât uh, atunci când pregătim pe membrii misiunilor noastre. E adevărat că aceștia trebuie să fie perfect conștienți de realitățile de pe teren, fie ele de natură politică, socială sau altele. Deci e nevoie să te adaptezi. Eu sunt destul de mulțumit în ce privește personalul din aceste două misiuni, pentru că am senzația că este vorba despre persoane care cunosc bine Republica Democratică Congo, care au efectuat sejururi um, îndelungate în regiune. Dar eu vreau să pun o întrebare despre celelalte persoane cu care colaborați, militari, civili, uh, au și ei o experiență mm, africană sau chiar congoleză sau nu. Pentru că în unele misiuni există acest sistem de uh, uh schimbare a personalului prezent, de rotație, care se face mult prea rapid și renunțăm la persoane care abia s-au adaptat, abia uh, uh, sunt conștienți de uh, realitățile de pe teren și imediat le uh, uh trimitem în altă parte pentru a-i înlocui. Și alte aspecte care au fost uh, subliniate și de domnul ambasador Stevens, cred că știm cu toții că dorința de coordonare este uh, o adevărată condiție sine qua non. Dumnealui joacă aici rolul avocatului Serviciului European de Acțiune Externă. Da, avem nevoie de timp pentru ca toată această infrastructură care este încă tânără, este încă nouă, să se pună în mișcare, să uh, avem până la urmă, pentru ca să avem până la urmă o mașinărie uh, bine unsă care să funcționeze așa cum ne dorim. Deci trebuie să avem răbdare. În sfârșit, doamnă Martinelli, ați vorbit despre aceste rezistențe pe plan uh, local. E normal să se întâmple astfel, dar în același timp dumneavoastră ați subliniat faptul că misiunea EUSEC, uh, asupra care v-ați concentrat mai mult, se bucura de o primire pozitivă în rândul uh, interlocutorilor militari. Avea multă legitimitate această misiune EUSEC și atunci dumneavoastră la ce fel de rezistențe faceți aluzie? Unele uh, izolate, conjuncturale, uh, când misiunea se um, confruntă cu anumite obstacole sau mai degrabă e vorba despre niște rezistențe um, politice, uh, globale pe care am putea să le evităm dacă ne-am organizat mai bine, ne-am planificat mai bine acțiunile. Deci care este părerea dumneavoastră despre aceste rezistențe? Este un fenomen inevitabil sau, din potrivă, unul punctual? Este uh, o problemă structurală. Acum dau cuvântul doamnei Brandner. Vă mulțumesc. Vă mulțumim tuturor pentru faptul că ați venit astăzi aici. Este foarte important să discutăm despre aceste subiecte, chiar dacă ele nu sunt foarte uh, actuale. Aș vrea să reiau anumite puncte care au fost deja abordate. Mai întâi, în ce privește mandatul. Ambii șefi au spus că mandatul misiunilor a evoluat. Dacă dumneavoastră ați avea puterea să modificați acest mandat, ce anume ați uh, schimba? L-ați păstra așa cum este el acum? Vi l-ați însuși sau nu? Pentru noi este foarte important pentru că noi, în calitate de Parlament, am putea să cerem o modificare a mandatului. Apoi, s-a vorbit deja despre resurse. Cred că doamna Martinele a vorbit uh, în mod adecvat de faptul că atunci când e nevoie de mai mulți bani, Parlamentul are un cuvânt greu de spus, da, cred că în calitate de deputați putem să acceptăm această critică, dar vreau să adresez o întrebare celor doi șefi de misiune. Chiar credeți că este necesar să aveți un buget mai mare? Este vorba despre o mărire uh, consecventă uh, uh, a bugetului de mare amploare sau nu? Pentru că dacă este să ne gândim la amploarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit, niciodată nu o să avem suficient de mulți bani. Dar totuși ce putem să facem mai bine dacă vi s-ar acorda o uh, uh, mărire a bugetului? Un alt aspect interesant este cel al controlului democratic exercitat în țara însăși noi aici deja exercităm un control democratic în calitatea noastră de deputați europeni, dar aș vrea să știu uh, ceva mai multe despre uh, um, acest control democratic în Republica Congo. Și un alt aspect care m-a surprins, cel al uh, așa zisei politici de uh, fără familie. Nici nu știam că există așa ceva. Uh, în ce consistă ea? personalul de la fața locului nu poate să fie acolo cu familia? Și s-au mai făcut remarce despre egalitatea între sexe, despre faptul că situația s-a mai îmbunătățit. Oricum, mă bucur că ați putut să fiți prezenți aici și ați acceptat o discuție în acest cadru. Acum, domnul Gualtieri. Îmi cer scuze, nu am putut să ascult prima parte a discuției, deoarece trebuia să fiu prezent la un vot într-o altă comisie. Aș vrea să evoc două aspecte. Sperând că încă nu a fost abordat în acea parte a discuției pe care eu nu am putut-o urmări, vreau să întreb Cum evaluați impactul viitoarelor alegeri prezidențiale? Pentru că vor exista consecințe asupra situației politice, asupra acordurilor de pace, asupra echilibrului oricum delicat între diferitele facțiuni, care fac ca situația din Congo să fie deosebit de complexă. Am citit documentele pregătitoare și am văzut că s-a modificat legea electorală și că acum va exista un singur tur de scrutin, ceea ce descurajează crearea, de exemplu, unor alianțe politice extinse. Pentru că știm că contextul politic are totdeauna un impact politic, are întotdeauna un impact, mă scuzați, major asupra climatului general din țară. Apoi împărtășesc punctul de vedere al ultimului vorbitor în ce privește problema fundamentală a coordonării și a relațiilor dintre statele membre. Este un punct hotărător. Niște misiuni atât de uh, uh restrânse, cu un obiectiv atât de precis, pot să fie cu adevărat autonome și eficiente numai dacă și la Bruxelles și la Congo considerăm aceste misiuni ca fi, făcând parte integrantă dintr-o strategie de uh, mai mare uh, anvergură pentru că trebuie să existe o coordonare și cu uh, programele de ajutor finanțate din alte uh, fonduri europene. Și vreau de asemenea să știu cum vă coordonați activitățile cu noua delegație a uh, UE în Congo. Reușiți să aveți un cuvânt de spus în toate aceste discuții despre viitoarele misiuni ale Uniunii Europene în regiune, despre viitoarele acțiuni pe care ar trebui să le întreprindă statele membre? Deci, mă gândesc dacă dumneavoastră răspundeți mai degrabă în fața Uniunii Europene sau sunteți cumva subalterni a anumitor state membre. Mulțumesc, doamna Lösing. Ja, ich möchte mich auch bedanken für die da, aș dori la rândul meu să vă mulțumesc pentru aceste prezentări atât de detaliate și de la bun început aș dori să fac o observație. S-a vorbit mult de condițiile, contextul cultural, dar și de condițiile economice. Totuși am sentimentul că nu e suficient și că mai trebuie ținut seama de comportamentele politice. Acestea se leagă de obiectivele strategice ale acestor regimuri, precum și de poziția lor față de populație. Domnul Gualtieri a vorbit despre acest uh, lucru mai înainte. Eu, una, aș dori să vă întreb în ce măsură uh, ce fel credeți dumneavoastră că se vor petrece următoarele alegeri? Uh, știut fiind că președintele Kabila, prin diverse uh, legi promulgate, um, încearcă deja să-și asigure victoria. Cu toate acestea, sau poate tocmai pentru aceasta, um, s-ar putea să fie vorba de un absenteism masiv la viitoarele alegeri. Țineți seama de aceste lucruri și care este opinia dumneavoastră? Am văzut că, uh, de exemplu, în decembrie 2010, candidatul opoziției a avut deja de suferit. Și o altă întrebare pe care o adresez uh, domnului Haber. s-a vorbit mult despre încălcarea drepturilor omului. Comisia pentru aspectele crizei civile în 2010 a emis un plan operațional implicând atât uh, anchetele uh, asupra um, încălcărilor drepturilor omului um, proferate de forțele de poliție sau de forțele armate. Mi se pare paradoxal, avem pe de-o parte aceste eforturi de a instrui, de a antrena armata, poliția Uh, ca și cum uh, populația ar comite aceste încălcări și aceste violențe și um, autoritățile, poliția armată ar trebui să pună la punct. Însă e tocmai pe dos. Există multe încălcări ale drepturilor omului comise de membri ai armatei sau a poliției. Uh, în plus, aceste acțiuni deseori sunt orchestrate politic. Trebuie să înțelegem foarte, foarte bine acest lucru. Toate aceste violențe sunt orchestrate politic din, de către regim Există încălcări ale drepturilor, drepturilor omului sistematice și planificate. Ori, acest lucru nu a fost uh, evaluat, n-a fost perceput în mod corect de către noi și astfel, revin la cele spuse de doamna Bradner, aceste încălcări sistematice ale uh, drepturilor omului mm, nu cumva Uh, nu cumva țin tocmai de forțele armate și polițienești și uh, ce măsuri în acest caz trebuie luate, măsuri specifice? În ce privește cooperarea, problemele lingvistice între diversele trupe care pot participa din diversele state membre, ne-ați putea spune oare dacă în perioada 2005-2007 când guvernul federal german a furnizat echipamente poliției um, și armatei, dacă acest echipament um, despre ce este vorba mai exact, dacă uh, aceste lucruri au fost făcute în coordonare cu Europol sau nu. Uh, domnule Martins, Decizia Parlamentului din 7 octombrie 2010 critică în mod uh, virulent uh, violențele comise de uh, autoritățile congoleze. Human Rights Watch a publicat de asemenea un raport în anul 2010 unde se vorbește despre o creștere a recrutării copiilor soldați în Congo. Ne puteți da ceva mai multe informații în această problemă? Nu credeți că recrutarea copiilor soldați este în sine o violare a drepturilor omului? Este un aspect dramatic și contribuie la bilanțul dramatic din Congo. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am putut fi aici de la bun început, trebuia să particip și într-o altă comisie. Aș dori să fac doar un comentariu privind situația din Congo. Eu una cred că prezența internațională și în special prezența Uniunii Europene a avut mult de suferit de pe urma situației din teren. Chiar dacă responsabilitatea de a proteja populația revine în primul rând autorităților de stat congoleze, este evident că și noi, la rândul nostru, comunitatea internațională, am eșuat în eforturile noastre. Deseori în discuții ne prezentăm propriile instituții la diverse nivele operaționale și așa mai departe, însă am eșuat în a proteja oamenii, populația congoleză. Iar proprii noștri cetățeni percep în primul rând acest aspect în ce privește uh, acțiunile noastre în RD Congo. De unde și uh, problema responsabilității pe care o avem și legitimitatea prezenței UE în Congo. Putem vorbi în mod deschis și limpede asupra responsabilităților concrete? Noi avem senzația că nu se face ce trebuie. Nu s-a făcut ce trebuie până acum. Aș dori să știu care este opinia noastră și îmi cer scuze dacă deja ați uh, abordat uh, eventual acest uh, aspect. În ce fel putem deveni mai eficace în termeni operaționali uh, și în a vorbi deschis asupra incidentelor care se întâmplă acolo zilnic. Avem instituții enorme și persoane care sunt supraplătite, ținând cont de situația de pe teren. Fie că e vorba de Uniunea Europeană sau alte foruri internaționale. Uh, Cred de asemenea că aceasta este o imagine a eșecului prezenței internaționale în țări precum Congo. Vă mulțumesc. Monsieur Galler, souhaitiez intervenir. Domnul Galler. Da, mulțumesc. Cer din nou scuze, este o săptămână teribilă în care multe ședințe se suprapun și de asemenea vizează uh, Africa și Uniunea Africană. Uh, doresc să vă urez la rândul meu bun venit. Ne-am întâlnit chiar în Kinshasa anul trecut uh, și am putut atunci să fac o imagine despre eforturile lăudabile pe care le faceți. Cred că aceste două misiuni sunt un exemplu foarte bun de felul în care putem oferi servicii excelente, chiar dacă Grupul țintă este redus. Când uh, auzim despre misiuni polițienești sau militare, deja vedem uh, echipamente și uh, trupe deplasate și așa mai departe. Însă cred că cu expertiza noastră putem um, oferi mult cu un personal relativ redus. Cu condiția ca și acest lucru a reieșit atât din luările dumneavoastră de cuvânt cât și din abordările mai critice, cu condiția ca interesul mm, local să primeze, ca autoritățile locale sau politicile locale să ne permită să intervenim. Cred că pentru a avea succes trebuie să existe o voință politică comună care să meargă în aceeași direcție, mai ales în zone atât de sensibile precum R de Congo. Întrebarea mea ar fi mm, cum evaluați posibilitatea viitoarelor alegeri? Credeți că guvernul și ceilalți actori implicați vor um, prezenta o atitudine diferită sau vedeți deja uh, o agendă politică ascunsă pentru perioada post-electorală? Al- altfel spus, um, impactul nostru asupra reformei sectorului de securitate este deja suficient de puternic încât autoritățile să nu mai poată reveni uh, Uh, la vechile obiceiuri. Indiferent care ar fi rezultatul alegerilor, credeți că munca noastră își aduce deja roadele în sensul în care poliția sau armata nu vor deveni un instrument uh, brutal al uh, politicienilor, indiferent de poziție. Vă mulțumesc, domnule președintele, ținând cont de constrângerile de uh, orar, v-aș propune să procedăm ca mai înainte, să dăm posibilitatea intervenienților să răspundă la întrebările uh, pe care le consideră de competența sa. Ca tare, dau întâi cuvântul domnului ambasador Stevens. Poate că voi începe cu uh, una din ultimele observări în care am perceput o doză mare de frustrare. Uh, și ce putem face cu această imensă problemă din area de Congo și care practic se răutățește în fiecare zi. Și practic am fost pe teren, ne-am întâlnit cu comandanții. Există o percepție că e o problemă imensă, imensă, ce ține și de violența sexuală și pe care nu le putem controla. Încercăm să facem câte ceva, dar poate nu de ajuns. Și cu siguranță este și frustrarea noastră, e frustrarea noastră tuturor și vorbim în mod deschis despre acestea. Există multe declarații în acest sens. Odată ce mergi pe teren, când mergi la Goma și vezi cum se întâmplă lucrurile acolo, nu e ușor deloc. Și în prezentarea mea, înainte să veniți, cred că am spus că, la Manus, că Manusco are încă uh, câteva mii de oameni acolo. La Goma, la Ngavu, ne-am întâlnit cu uh, comandanți Uh, și la o distanță de mai puțin de câteva sute de kilometri se întâmplau atrocități acolo și pur și simplu nu puteau să ajungă decât după ce toată lumea dispăruse de la locul faptei. Uh, sunt probleme imense, așa cum spuneți foarte bine, e vorba de uh, violență sexuală, este practic un, o armă de război, ne-am întâlnit și cu doctor de la fața locului și uh, Mm, aceste lucruri se petrec inclusiv în, în casele oamenilor, nu e vorba doar de armată. MONUSCO are mulți oameni la fața locului, comunitatea internațională încearcă să facă cât mai multe, mandatul nostru nu e atât de a proteja oamenii, sigur, cred că ar trebui să facem ceva în acest sens, dar nu e atât de ușor. Multe se leagă și de ceea ce autoritățile congoleze ar trebui să facă, pentru că ei sunt primii responsabili pentru protecția propriilor cetățeni și în acest punct încercăm să îi ajutăm la nivel armatei, e adevărat, în mod limitat. Mulți specialiști au spus-o că poate trebuie să ne focalizăm intervenția în loc să ne pierdem, să ne rătăcim în această uh, imensă provocare. Uh, la Goma ne-am întâlnit cu unul dintre uh, generali. Era vorba despre o tabără construită de belgieni cu uh, familiile trăind în jurul lor. E vorba de 10.000 de oameni, iar condițiile sunt mai rele decât orice bidonvil pe care vi-l puteți imagina. Am încercat să îi ajutăm uh, cu elemente din uh, fondul de stabilitate. În mod literal am întrebat pe general, am, ați văzut ceva schimbându-se în munca dumneavoastră și a spus, e bine, săptămâna viitoare ne vom obține cărțile de identitate, deci vom ști, vom ști pe cine avem în trupe. În al doilea rând, um, era vorba de distribuirea soldelor. Salariile urmau să fie uh, alocate deseori salariile ajungeau cu uh, întârzieri de luni de zile. Acum, cu sistemul informatizat, uh, va fi vorba eventual de întârzieri de ordinul săptămânilor. Uh, membrii misiunii EUPOL sunt uh, inclusiv femei, sunt foarte puțini, dar uh, lucrau cot la cot cu poliția locală, cu judecătorii, tocmai pentru a uh, schimba mentalitatea, pentru a construi, uh, pentru a sensibiliza uh, persoanele de la fața locului. Este o muncă lentă, e adevărat. Dar nu renunțând la cooperarea cu acești oameni, vom reuși să-i ajutăm. Doamna Martinelli a spus-o de, ase- Martinelli a spus-o de asemenea. Există o rezistență locală și e normal, pentru că facem lucruri pe care unii nu le agrează. Și e vorba de a câștiga încrederea, într-adevăr, dar există și elemente împotriva acestei încrederi. De unde și um, problema mai largă a apropierii politice, de unde legătura cu misiunile, um, dintre misiuni și abordarea politică, relația cu puterea, cu președintele și așa mai departe. Și aici s-au făcut unele progrese. Um, sigur, au existat întrebări privind la efectele următoarelor alegeri. Poate cineva poate da uh, un aviz mai uh, uh exact. Însă, percepția noastră este că atenția va fi uh, deviată cu alegerile și uh, nu vom mai fi atenți la reformele necesare. Însă e vorba de a ne ocupa cu atenție de uh, reformă. Și mi-ar părea rău ca alegerile să devieze atenția ajutorului nostru. Resursele sunt un element important, resursele ne lipsesc, dar este problema tuturor misiunilor noastre și a operațiunilor noastre, în special în Congo. În toate aspectele uh, implicate de această misiune. Dar dacă statele membre ne oferă aceste resurse, nu e întotdeauna ușor să mobilizăm uh, sub pescă statele membre. Presiunile dumneavoastră ca parlamentari asupra statelor membre pot fi de mare ajutor să ne pună la dispoziție mai multă resursă umană specializată. Doamna Martineri a vorbit și de asemenea despre relațiile între uh, ce se întâmplă pe teren și instituțiile de la Bruxelles. Sigur că nu suntem într-o situație ideală. La CMPD, uh, care este un organ de planificare, trebuie să Uh, conducem o operațiune sau să fim uh, elementul de legătură al uh, unei operațiuni, nu este situația ideală. Cred că e nevoie de o autoritate care să aibă capacitățile necesare de a asigura legătura cu misiunile de pe teren. Și aici fac legătura din nou cu ceea ce am spus înainte, cu capacitatea de planificare și conducere civilă. În ce privește revizirea strategică, sunt de acord cu dumneavoastră, când ne uităm la misiuni, trebuie să ne uităm la ele, să le privim într-un context mai larg. Ehm, e vorba de a asigura dialogul cu persoane care au participat la misiuni și care acum au o poziție independentă. Odată ce facem aceste uh, revizuiri strategice, trebuie să uh, implicăm uh, cât uh, mai multe persoane avizate, uh, atât din instituții cât și din afara lor. În ce privește regulamentele financiare, eu nu sunt un specialist în domeniu, dar cu siguranță e nevoie de eforturi în ce privește coordonarea instituțiilor europene și a statelor membre în RD Congo. Au existat discuții cu Marea Britanie date fiind și proiectele lor uh, individuale, însă coordonarea eu cred că se ameliorează și toată lumea vede acest lucru. Operațiunile în RD Congo nu sunt ușor de implementat. Este un mediu extrem de provocator, atât din punct de vedere politic, dar și geografic, fizic, este o țară mare. Cred că elementul de coordonare cu statele membre, dar și cu uh, alte instituții este foarte important. Mulțumesc. Monsieur Abbe. Mulțumesc, domnul Habe. Foarte pe scurt, nu am putut încă să călătoresc în Congo, deci nu pot uh, să vorbesc în baza uh, experienței mele concrete din această țară. Însă, în ciuda acestui fapt, pot să spun că simpla prezență a misiunilor noastre cu un efectiv atât de restrâns nu este suficientă pentru a modifica în mod simțitor cursul evenimentelor. Avem nevoie de misiuni internaționale mult mai puternice și pe o durată lungă de timp. Nu spun aici că ar trebui să renunțăm. Da, trebuie să continuăm cooperarea, chiar dacă nu avem decât niște mijloace limitate. Deoarece dacă uh, ne servim de pretextul uh, numărului în creștere a uh, crimelor și a situațiilor neplăcute, pentru a înceta cooperarea, atunci nu cred că am făcut nimic. Eu cred că trebuie să continuăm, să persistăm și să uh, ne păstrăm încrederea că cândva lucrurile se vor schimba. În ce privește coordonarea între proiectele uh, de pe teren, cred că ar fi cel mai bine să aveți un contact și cu parlamentele naționale și să vedeți și acolo cum sunt uh, organizate aceste proiecte. De fapt, parlamentele naționale se folosesc de ele pentru a-și face cumva reclamă pe teren. Țin foarte mult să spună cine ce proiect finanțează. Și nu trebuie să uităm faptul că misiunile noastre, de fapt, servesc toate aceste proiecte într-un fel, pentru că uh, diferitele țări uh, se folosesc de infrastructura deja prezentă pe teren, de personal. Și de aceea, de exemplu, cei de la Monuc, uh, Monusco, cum se numesc acum, uh, cer o, o sumă mare atunci când uh, își pun la dispoziție resursele de personal, infrastructura și așa mai departe altor proiecte, ceea ce noi nu facem. Și trebuie să ne gândim și la raportul dintre toate aceste emisiuni, proiecte și tot ceea ce ține de ajutorul pentru dezvoltare. În serviciul european de acțiune externă, noi suntem produsul uh, fuziunii unor servicii foarte uh, heterogene și trebuie să găsim o cale să ne înțelegem și să conlucrăm. Acest lucru este foarte vizibil la CPCC când vorbim concret despre proiecte. Noi trebuie să ținem cont de procedurile comisiei și avem nevoie de o perioadă foarte lungă pentru a le implementa. Ceilalți parteneri, fie ei americanii sau statele membre UE, când hotărăsc să pună în aplicare un proiect, o fac mult mai rapid decât noi. Noi, dacă vrem să punem în aplicare un proiect, întâi trebuie să lansăm uh, procedura de achiziții publice și abia un an mai târziu putem să sperăm să ajungem pe teren. Este o procedură creoaie care încă trebuie îmbunătățită. E un lucru despre care v-am vorbit deja ultima oară când am fost aici. Aș vrea să mai vorbesc despre un punct care a fost uh, evocat de doamna Martinelli și a s-a regăsit și în întrebarea doamnei Brantner. Apropo de politica familială, și anume s-a hotărât la nivelul statelor membre că în toate misiunile pe care le trimitem, personalul nostru să nu fie însoțit de uh, membrii familiei. Îmi aduc aminte de o experiență personală uh, când eram într-un uh, uh mediu uh, be, uh, unde uh, oricum m-am gândit că am putea să liberalizăm această politică legată de prezența familiei. Despre ce vorbim de fapt? Despre uh, persoane căsătorite care își doresc să aibă soțul sau soția alături, dar în același timp uh, vor să asigure continuitate după ce își încheie contractul și acest lucru este important și pentru școlarizarea copiilor, dar noi nu ne dorim să existe un, un interes pe termen lung a acestor persoane pentru locația respectivă. Și cred că în ciuda acestui lucru, majoritatea membrilor misiunilor noastre ar, prefera să nu își ia familia cu ei din toate aceste uh, considerente. Domnule general, pentru a evoca rezistențele punctuale din partea congolezilor, ele sunt, așa cum le numesc eu, um, punctuale, apar din când în când. Și în ce mă privește, eu trimit o notă către primul ministru sau către șeful de stat major, deci ca să spun așa mi-arăt cartonașul galben sau roșu, uh, ca să folosesc o metaforă din fotbal, atunci când apar asemenea rezistențe. De exemplu, în ceea privește distribuirea cărților de identitate militară, eu uh, am avut acest dialog cu șeful de stat major și cu primul ministru pentru a ști exact ce putem să îmbunătățim. Dar încă o dată spun că este vorba despre niște probleme punctuale. Oricum primim din ce în ce mai multe cereri de cooperare din partea partenerilor noștri congolezi, mai ales pe plan strategic. Mandatul nostru nu, eu nu aș modifica nimic, cred din potrivă, din potrivă că el trebuie consolidat, misiunile noastre sunt bine definite, sunt clare. Acum în ce privește bugetul, deja a trebuit să elaborăm bugetul pentru anul viitor și ni s-a spus clar că el nu poate să fie mărit. Evident că dacă am avea mai mulți bani, am putea să desfășurăm mai multe proiecte. Însă, nu are sens să începem mult prea multe proiecte în același timp. Dacă aș dispune de mai mult personal bine calificat, de specialiști și acest lucru ar fi util. În ce privește violențele sexuale, nu putem să discutăm despre ele în afara contextului. E ca și cum ai trata numai uh, simptomul unei boli fără să vrei să vindeci boala în cauză. Eu am constatat faptul că programele puse deja în aplicare au dat roade, mai ales în ce privește asistența psihologică acordată victimelor și uh, Uh, conștientizarea celor care sunt susceptibili să uh, comită asemenea acte de violență. În plus, noi încercăm să formăm uh, ofițerii și cadrele cu funcții de răspundere din armată ca să putem să fim cât mai implicați și să, cum spuneam, să sensibilizăm tot lanțul de comandament din uh, armata congoleză. În ce privește pe copiii soldați, da, întotdeauna EUSEC a acordat toată atenția acestei tematici, dar să nu uităm că uneori se face o stigmatizare excesivă. Se spune că unii militari recrută copii soldați. Dar ce este un militar? Un militar este o persoană care are o carte de identitate de militar, care are o uniformă, care se află într-o bază de date, care primește o soldă și are o armă în dotare. În timpul acestei operațiuni de distribuire a cărților de identitate pentru militari, am lucrat cu actori de pe teren, de exemplu cu UNICEF-ul, ca să identificăm pe acești copii soldați care s-ar fi prezentat pentru a primi cartea de identitate. Și au existat cam 100 de asemenea cazuri. Și bineînțeles că ar trebui să existe un control uh, în mod sistematic, dar este o misiune dificilă. Cum poți să uh, știi cu precizie dacă un tânăr are sub 18 ani în Africa? Trebuie să spunem că este un efort uriaș. Oricum, această operațiune de distribuire a cărților de identitate este uh, planificată și pusă în aplicare de forțele armate congoleze cu ajutorul EUSECTAR. Noi întotdeauna acordăm atenție deosebită acestei probleme. Ce se va întâmpla pe viitor? Ce se va întâmpla după alegeri, mai ales în ce privește reforma forțelor armate. Eu trebuie să constat faptul că atât guvernul cât și opoziția, chiar și în cadrul unor declarații recente, insistă asupra faptului că această reformă este deosebit de importantă. Nu știu care va fi rezultatul acestor alegeri, dacă ne așteaptă vremuri tulburi. Noi urmează să analizăm, să știm care sunt Uh, eventualele riscuri, care va fi impactul, dar nu pot decât să observ ceea ce am spus deja. Atât reprezentanții guvernului cât și cei ai opoziție insistă că această reformă trebuie să continue. Mersi, general, comisar. Mulțumesc, domnule general. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu uh, problema personalului, rotația personalului. Aceasta pune o problemă, e adevărat. Când facem o misiune pe teren, ne putem mulțumi să avem uh, personal care se schimbă la 4-5 luni. Însă, când uh, lucrăm uh, în instituții de monitorizare, precum Comitetul de Supraveghere al Reformei Poliției Congoleze, nu ne putem mulțumi să avem un expert pentru o perioadă de doar 6 luni. Nu toți experții au experiență africană, de asemenea și adaptarea trebuie să aibă loc uh, de partea ambilor parteneri, deci nu uh, putem face la fel. Cred că termenul minim de rotație a personalului într-o misiune ca a noastră, ca a mea cel puțin, trebuie să fie de cel puțin un an, un an și jumătate, dar bineînțeles acest lucru depinde de statele majore ale fiecărui stat membru. Uh, este destul de dificil să, ca statele membre să renunțe la oamenii capabili pentru a-i lăsa să uh, plece în Africa. După cum am spus, din 49 de persoane, de poziții în organizația mea, sunt umplute doar 46, nu am fost niciodată atât de mult, sunt am uh, formațiune aproape completă. Uh, și vreau să le mulțumesc foarte mult statelor membre pentru calitatea personalului pe care mi l-a trimis. Am uh, acum uh, în subordinea mea personal foarte calificat, suplu, flexibil, uh, de care pot depinde și pe care pot conta. Și ei sunt bucuroși să primească și să îndeplinească sarcinile pe care le dau. Uh, am 25 uh, de uh, experți polițiști, uh, aproape la fel de, mai mulți decât experții civili, deci sunt foarte mulțumit de, de personalul meu. Când am vorbit despre relațiile dintre unitățile de pe teren și Bruxelles, eu nu mă pot plânge, deocamdată lucrurile merg foarte bine, avem o cooperare foarte bună cu cei de la Bruxelles cu prietenii noștri de la CPCC din Bruxelles. Um, avem uh, o bună cooperare, deci nu mă pot plânge deocamdată. Dacă ar trebui să schimbăm în fel mandatul, trebuie să discutăm uh, în viitorul apropiat mandatul viitor. Nu știu dacă aici este momentul și locul pentru a vorbi despre schimbarea mandatului, dar trebuie să spun că uh, misiunea EUPOL este o misiune cu, ce are ca obiectiv sprijinirea reformei. Obiectivele, efectivele pe care le am uh, sunt deocamdată suficiente pentru mandatul pe care le avem acum. Uh, va trebui să limităm uh, numărul de activități pe care le avem în mandatul viitor. Uh, avem câțiva indicatori de um, performanță care sunt destul de numeroși. Va trebui să restrângem, după cum am spus, activitățile noastre. Uh, dar cred că mandatul nostru va trebui să continue pe aceeași linie. Va trebui să um, ne asigurăm că reforma poliției se petrece în cele mai bune condiții și va trebui să încercăm să schimbăm și mentalitățile oamenilor. nu putem uh, verifica și controla fiecare polițist congolez. Trebuie să schimbăm mentalitatea șefilor, uh, și acest, acest schimb de mentalitate, această modificare a mentalității va avea consecințe uh, palpabile la un moment dat. Deocamdată, cred că, după cum am spus, dimensiunile misiunii uh, sunt adecvate pentru tipul de mandat pe care îl avem acum. Cât despre fonduri, întotdeauna se găsește un uh, mod de a cheltui resursele de care dispunem. Bugetul actual al uh, misiunii este unul corect. Singurul lucru care cred că ar trebui să fie puțin ajustat este să ni se acorde posibilitatea uh, de a gestiona noi înșine fondurile care ne sunt puse la dispoziție de statele membre. Pentru că uh, la momentul de față nu ne putem gestiona decât propriile fonduri. Noi uh, trebuie să fim uh, capabili și uh, să avem resursele pentru a organiza mici acțiuni care să permită o mai bună vizibilitate a Eopolului. Așa cum a spus și director, șeful CMPD, în ceea ce privește alegerile, noi vom urmări desfășurarea activităților, acestor activități doar în măsura în care sunt auto, implicate autoritățile congoleze în organizarea lor. În fiecare săptămână au loc uh, manifestări uh, în Congo și uh, aceste manifestări sunt, bineînțeles, au beneficiat de participarea poliției congoleze. Bineînțeles că aceste lucruri pot uh, degenera și pot frâna procesul de reformei. În ceea ce este coordonarea, la Kinshasa lucrurile merg foarte bine. Uh, suntem invitați adesea la reuniuni cu uh, diferiții ambasadori. Săptămânal ne întâlnim cu Șefii de delegație ai Uniunii Europene și consilierii politici uh, ai UE avem mai multe uh, legături acum, mai multe întâlniri de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Coordonarea se desfășoară în mod adecvat. Ne coordonăm atât cu uh, actorii europeni, cât și cu cei din Germania, din Marea Britanie, cu proiectul bilateral desfășurat cu Franța în materie de securizare. Toate acestea se fac uh, săptămânal. Misiunea EUPOL, uh, trebuie să clarific, nu furnizează echipamente. Acest proiect de furnizare de echipamente este un proiect uh, bilateral francez noi participăm la pregătirea instructorilor congolezi, participăm la ora actuală și la um, antrenarea acestor um, instructori, um, îi pregătim pentru activitatea în care vor, va urma să se implice ei de pregătirea batalioanelor. Însă, după cum am spus, nu furnizăm echipamente. Emitem avize tehnice în ceea ce și materialele, e vorba de un uh, proiect derulat de Uniunea Europeană la Kinshasa. Noi uh, furnizăm uh, acoperirea radio pentru patru batalioane um, de acolo. Misiunea EUPOL, în cooperare cu britanicii la DFID, vor stabili specificațiile tehnice pentru um, aceste unde și pentru, pentru aparatele radio ce urmează să fie cumpărate. În ceea ce privește uh, combaterea violenței sexuale, lucrurile sunt foarte dificile pentru misiunile mici uh, ca noi. Anul trecut, uh, în uh, Renicale, a avut loc un uh, viol în masă. Noi nu am putut uh, interveni imediat, dar am uh, organizat uh, misiuni la locul faptei uh, la, pentru a le explica magistraților pazele legale, pentru că nu toți cunosc bine legile propriei uh, țări. Uh, ne-am întâlnit cu ei pentru a le explica um, tehnicile de care dispune și pe care le aplică poliția uh, tehnică și derularea anchetelor. Aceste unități mici vor fi desfășurate acum la fiții, pentru că în urmă cu câteva săptămâni a avut loc încă un viol în masă Există un impact așadar al acțiunilor noastre, el nu este unul um, de foarte mare anvergură, dar este de calitate foarte bună, vă asigur. Uh, mulțumesc. Doamna Martinelli, aveți cuvântul. Trei chestiuni în legătură cu um, nedetașarea familiilor. Acest lucru are um, efect, efect negativ asupra experților care ar putea fi atrași aceste misiuni dacă lucrurile ar fi altfel. Și uh, se uh, afectează negativ și um, viața sexuală um, și promiscuitatea personalului care lucrează acolo. Cred că faptul că nu este încurajată aducerea familiilor uh, lucrătorilor acolo este o chestiune uh, care are motive financiare. Însă, cred că acest lucru nu se întâmplă uh, neapărat în cazul misiunilor UE. Am, s-ar putea... Este posibil ca aducerea familiei să impună crearea de școli, însă nu crește neapărat costurile. Sunt semne că misiunea noastră este pe termen, pe, pe calea cea bună. Cred că atunci când se fac evaluări, trebuie să nu se ceară misiunilor să opereze în termene limită nerealiste. Deci se țină cont de acest lucru că um, nu întotdeauna termenele fixate sunt realiste. Există, după cum s-a spus, și uh, o rezistență la locul faptei. Există o gardă prezidențială de 12.000 de uh, oameni. E vorba de uh, o forță care are propriile prevederi financiare și care este sub control direct al președintelui. Este vorba de Uh, persoane uh, bine antrenate și care sunt uh, cazate și hrănite în mod adecvat. În privința contextului, trebuie să spun că atunci când s-a schimbat Constituția din Republica Democratică Congo, nu a existat o reacție adecvată din, la nivel internațional. Uh, Faptul că Parlamentul a votat împotriva participării societății civile um, a, nu a fost un lucru uh, bun. Nu există un mecanism de alertă timpurie în cazul în care în uh, țară se declanșează um, conflicte violente. Uh, Nu s-a analizat uh, suficient nici uh, violența la nivel politic, în special pe, uh, pe baza diferențelor de gen. Uh, retragerea uh, misiunii MONUSCO a fost discutată anul trecut. Vom vedea dacă se readuce în discuție acest subiect. Mă întreb care va fi alegerea statelor membre în ceea ce privește misiunile Uh, pentru că um, este posibil ca statul meu să trebuiască să financeze um, uh, adecvarea uh, echipamentele MONUSCO. Um, what I, I, I heard Ambassador Stevens um, mentioning... am auzit pe domnul Stevens menționând că va exista un mandat mai concret. Toată lumea recunoaște acest lucru, dar în același timp aud că Misiunea se va orienta pe implementare, pe consolidarea capacității Poliției Naționale din Congo, precum și măsuri orizontale. De asemenea, se va ocupa de alegeri. Mi se pare că e o repetiție a problemelor din uh, mandatul actual, în loc de a fi învățat lecția cu uh, o formare de câteva săptămâni în care se derulează, într-un proiect care se derulează și acum, uh, se poate să fi învățat pe acești oameni unele uh, abilități, dar acest lucru nu înseamnă că poliția de proximitate funcționează în mod real. Ceea ce are nevoie, așa cum uh, șeful de misiune o subliniază, o schimbare a tuturor, uh, de mentalitatea tuturor membrilor poliției. Uh, pe 30 septembrie toate sarcinile misiunii uh, se vor uh, încheia și va trebui să găsiți alte obiective, dar va trebui de asemenea să uh, urmăriți în continuare ce se întâmplă cu proiectele puse în aplicare până acum. Vă mulțumesc tuturor! Cred că dezbaterea a fost una utilă și deosebit de lămuritoare pentru noi, pentru că până acum nu aveam prea multe informații au fost multe întrebări și cred că ați răspuns uh, foarte temeinic la acestea. După alegeri, după renoirea mandatelor, cu siguranță uh, va fi din nou de lucru. Vă mulțumesc așadar tuturor și doresc vacanță plăcută tuturor celor care nu revin în Comisia AFED. Doresc să scuz pe domnul Mavro Nicolas, vicepreședintele nostru, care se află acum în Cipru este reținut astăzi acolo de evenimentele tragice uh, din insula Cipru cu uh, exploziile de muniții care au produs uh, numeroase victime. E o zi de doliu național în Cipru astăzi. Iată de ce doresc să-l scuz pe vicepreședintele nostru și prezint în numele subcomisiei noastre condoleanțele noastre Guvernului Cipriot și populației cipriote. Următoarea noastră ședință pe 19 septembrie. La revedere!